Dear colleagues, it is uh, time. Dragi colegi, a sosit momentul să ne începem schimbul de opinii cu domnul Mico, director general adjunct pentru securitatea alimentară DigiSante, în ceea ce privește situația criteriilor științifice. pentru perturbatorii endocrini. Înainte să începem reuniunea, aș vrea să salut un grup de vizitatori din partea colegului Vizeghe. Ne bucurăm să putem da dovadă de deschidere față de societatea civilă. Ne bucurăm că vă avem aici și, de asemenea, ne bucurăm și că vă putem da ocazia dumneavoastră să vedeți cum lucrăm. Vă mulțumesc, prin urmare, pentru prezență. And then now, <laughs> and then now we can uh, start giving the floor. Domnul Mico are cuvântul, care ne va prezenta poziția comisiei, după care o să începem și discuțiile noastre obișnuite. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei Envi. Încep prin a saluta ocazia de a discuta cu dumneavoastră evoluția negocierilor privind perturbatorii endocrini și care este principalul obiectiv al prezentării mele. Vreau să vă explic modificările pe care le-am adus textului inițial pe care l-am discutat cu membrii pe 18 noiembrie. Pentru a ne asigura că există o transparență maximă, aceste versiuni revizuite au fost deja publicate pe pagina de internet a Comisiei și oricine dorește le poate consulta. Am avut mai multe reuniuni tehnice la care au participat colaboratori ai dumneavoastră pentru a discuta aceste subiecte extrem de delicate. Subiectul este unul foarte important. Cum știți, dezbaterea privind perturbatorii endocrini a căpătat o direcție politică și Comisia a fost adesea asigur, acuzată că nu protejează suficient sănătatea umană și mediul cu criteriile prezentate. Vreau însă să vă garantez că lucrurile sunt departe de a fi adevărate. Criteriile propuse asigură un nivel superior de sănătate umană și a mediului, și acesta se găsește în legislația aferentă. În plus, aceste criterii vor reprezenta un pas important către o mai puternică politică europeană privind perturbatorii, pentru că criteriile interrimare pe care le-am uh, introdus, evident că nu sunt adecvate și trebuie să fie înlocuite de criterii mai bune cât mai repede. Pentru a răspunde câtorva dintre problemele menționate de părțile implicate, Comisia a făcut eforturi pentru a-și îmbunătăți propunerea de text, care acum este mult mai clar. Ați spus că în criteriile propuse de comisie se iau în considerare doar efectele cunoscute ale acestor perturbatori asupra sănătății umane și nu cele care sunt uh, estimate a avea loc. Nu suntem neapărat de acord cu această interpretare, însă am considerat că acest subiect poate fi abordat și clarificat. Unii dintre dumneavoastră au spus că noi cerem niște dovezi extrem de consistente, ceea ce nu este adevărat. Se întrerupe microfonul vorbitorului. Ok, for translation. Ok, I will take it into consideration. I'm sorry to... Îmi cer scuză pentru întrerupere, spune vorbitorul. Până la urmă, deci, ideea era să vedem cum stau lucrurile cu sarcina dovezii. Avem date din teste făcute pe animale și teste in vitro care fac parte, care au stat la baza criteriilor care au fost prezentate în iunie. Însă, pentru a ne asigura că partea din text cu criteriile este mai clară, propunem să termen sintagma known to cause an adverse effect, cunoscute ca generând efecte negative. Și am spus în loc show an adverse effect, au efecte negative. Am propus acest lucru pentru întreaga legislație. Acolo, de exemplu, carcinogenele sunt clasificate în categoria 1A și clasificarea se bazează în mare parte pe dovezi medicale. Și categoria 1B, carcinogen presupus, în cazul în care clasificarea se bazează pe teste făcute pe animale. folosim termenii din uh, regulamentul privind dispozițiile generale, dar evident că trebuie să existe o clasificare. Nu putem înlocui rolul jucat de acest regulament. În plus, în text se clarifică faptul că identificarea perturbatorilor endocrini se poate baza pe studii animale și că nu e nevoie să se demonstreze efectele negative la om. Exact ceea ce ați cerut dumneavoastră. Prin urmare, perturbatorii endocrini presupuși sunt acoperiți de criterii, așa cum ați și cerut. Sper să considerați că textul este suficient de clar acum, pentru că e foarte important să, unif- să se clarifice faptul că nu am intenționat să evităm această clasificare. Apoi am spus și May Cause Adverse Effects pentru a reflecta în totalitate legislația actuală, așa cum s-a cerut în discuțiile anterioare. Și în încheiere, unii dintre dumneavoastră au fost preocupați că identificarea unui perturbator endocrin s-ar putea să fie bazată doar pe studii care au fost efectuate conform protocolelor internaționale pentru astfel de studii. Adică exista o teamă că unele dintre studii s-ar putea să fie excluse de la evaluarea rezultatelor. Pentru a clarifica lucrurile, în noua versiune de text spunem că nu există nicio ierarhizare a dovezilor științifice care pot fi folosite la identificarea perturbatorilor endocrini. Însă, păstrăm structura privind cerințele de date care sunt uh, identificate în documentele standard și în literatura de specialitate în conformitate cu poziția cercetătorilor din domeniu. Abordarea generală dată de comisie în proiectul de criterii prezentat în iunie anul acesta rămâne nemodificată. Criteriile revizuite nu includ categorii sau ierarhizări. Nu se prevede o perioadă de tranziție pentru că noi am dorit ca aceste criterii să se aplice de îndată ce textul intră în vigoare. De asemenea, modificarea propusă pentru derogare nu s-a modificat, nu s-a schimbat. Știu că acest lucru îi preocupă pe unii dintre dumneavoastră și știu că serviciul juridic a emis un aviz în care se spune că Aici Comisia și-a depășit competențele. Sunt conștient de aceste preocupări, dar tot ce pot face este să repet, să repet cele spuse de comisarul nostru, domnului Lavia. Suntem convinși că articolul 78 din Regulamentul privind protecția plantelor permite Comisiei să modifice detaliile tehnice ale acestui text, luând în considerare cunoștințele tehnice și științifice existente în prezent. În amendament se propun derogări și schimbări pe baza limitelor de expunere și uh, derogări la riscuri neglijabile de expune. Aici vorbim despre știință în general și la publicațiile recente ale autorității europene și pe un studiu științific din 2014 făcut de comisie. În urma modificărilor, orice substanță considerată a fi identificată a fi perturbator endocrin nu va fi aprobată, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite niște condiții foarte stricte. Condiții care vor reflecta mai bine rezultatele studiilor și vor asigura protecția sănătății umane. Altfel spus, vor garanta faptul că substanțele extrem de periculoase nu pot fi aprobate pe baza derogărilor, chiar dacă riscul de expunere este neglijabil. După cum am mai spus, aceste modificări au fost discutate cu statele membre și cu experții lor pe 18 noiembrie și aș vrea să vă spun că un număr destul de mare de delegații ale statelor membre nu au adoptat încă nicio poziție oficială cu privire la criterii la momentul respectiv în ciuda eforturilor făcute de comisie de a răspunde problemelor care au fost menționate, eforturi care au fost uh, acceptate, există delegații care încă mai necesită analiza textului, iar altele sunt pentru. Prin urmare, statele membre au fost invitate să prezinte comentarii până pe 30 noiembrie, adică mâine, pe versiunea revizuită de text, Comisia va analiza posibilele modificări ce pot fi aduse pentru a răspunde posibilelor comentarii primite partea statelor membre. După cum știți, dacă nu ajungem la o poziție rezonabilă cu privire la noile criterii, criteriile actuale interimare vor continua să fie cele care se aplică, deși, așa cum au spus toate părțile implicate, nu sunt deloc potrivite și nu identifică în mod corect perturbatorii și, prin urmare, trebuie să fie schimbate, înlocuite cât mai repede posibil. Comisia se bazează, prin urmare, pe sprijinul Parlamentului, care sperăm noi va adopta cât mai repede cea mai bună decizie privind criteriile. Și ultima informație, între timp, ca să nu irosim uh, timpul, împreună cu EFSA și ECA lucrăm la un set de document de orientări cu privire la punerea în aplicare a criteriilor, astfel încât acestea, când intră în vigoare, să poată fi puse în aplicare imediat. Documentele vor fi publicate pe pagina noastră de internet. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție dacă aveți uh, comentarii sau întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem cu domnul Ghizeche, cu întrebările. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Îi mulțumesc și domnului uh, director adjunct Mico pentru explicațiile și informațiile cu privire la evoluția propunerii Comisiei. Uniunea Europeană joacă un rol de pionier în acest domeniu. Lucru foarte bun, pentru că trebuie să ne protejăm sănătatea și în același timp să garantăm și faptul că avem o economie europeană competitivă. Cred că ați făcut o propunere echilibrată, o propunere pozitivă și profit pentru a face trei observații cu privire la acest text. Ideea este să încercăm să vedem dacă există vreo problemă. Prin urmare, nu trebuie să scăpăm din vedere anumite substanțe, pentru că se pot dovedi a fi elemente periculoase. Însă vorbim despre substanțe care poate sunt esențiale pentru agricultură și n-am vrea să fie uh, catalogate greșit. Perturbatorii trebuie să fie corect categorizați, dar nici nu putem să mergem pe ideea unor categorii care nu uh, cresc nivelul de securitate și totuși duc la discriminarea anumitor substanțe. Procedurile din Europa sunt deja printre cele mai sigure și cred că ideea ar fi să încercăm să garantăm și o certitudine pentru industrie. Uh, există trebuie să avem în vedere care sunt cunoștințele științifice și acest lucru este esențial dacă vrem să uh, respectăm criteriile internaționale. Ideea este însă să avem dispoziții care să fie compatibile și cu regulile OMC. Prin urmare, ne surprinde faptul că în propunerea Comisiei nu s-a luat în considerare poziția EFSA. În ceea ce privește EFSA, perturbatorii endocrini ar trebui să fie um, reglementați pe baza unei evaluări de risc. Opțiunile din propunere au un impact destul de ridicat asupra competitivității sectoriale în agricultură și comerț. Există deci conotații politice din perspectiva sănătății umane și a mediului. Sunt sigur că Comisia se va asigura că setul de criterii este solid și robust, dar nu e în interesul nimănui să întârziem dosarul. Avem nevoie de certitudine însă în ceea ce privește calendarul. Mulțumesc, domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pentru început să mulțumesc Comisiei pentru că s-a îndreptat oarecum înspre noi. Mă tem însă că e, suntem doar un pic mai aproape decât data trecută, foarte puțin. Încă mai sunt lucruri care trebuie să fie abordate diferit. Principala problemă din propunere este tot acolo. Criteriile ar trebui să fie orizontale și nu sunt. avem diferite acte normative și criteriile nu se regăsesc în toate acestea. Nu este așa. Criteria a creat criteri, Comisia a creat criterii pentru un act normativ și atât. Și cred că asta este defectul de bază al propunerii. Și apoi poate niște întrebări sau observații specifice, dacă îmi permiteți. V-ați referit la riscuri neglijabile și expunere neglijabilă. Chiar dacă aș accepta aceste argumente pe care le-ați prezentat aici. Dacă nu mă înșel, avem un text al unei propuneri folosită de comisie doar pentru uh, derogări. În alte părți ale textului aveți formule, formulări diferite referitoare la expunere neglijabilă. Prin urmare, s-ar părea că într-un anumit caz, atunci când se acordă derogări, ați folosit o abordare diferită pe bază de risc. Mă întreb însă ce a cauzat această schimbare, dacă îmi puteți explica, în ceea ce privește definițiile. Am o altă întrebare. Comisia a spus de fiecare dată că trebuie să se respecte definițiile date de OMS. Comisia susține întotdeauna această poziție. Însă mă tem că dacă ne uităm la 365, cele două părți ale propunerii, Comisia spune it shows an adverse effect și, în conformitate cu OMS, ar trebui să spune causes or is presumed to cause an adverse effect. Deci aici vorbim despre o schimbare față de definiția dată la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. La fel, Comisia schimbă cele spuse de OMS. Modifică funcția sistemului endocrin și modul în care sistemul endocrin acționează. Se spune aici în definiția OMS, dar de fapt Comisia nu respectă această definiție a perturbatorilor și nu credeți Comisia, pe, nu pe dumneavoastră, domnule Mică, o întreb, ci Comisia. Nu credeți că modificările făcute de Comisie ar putea duce la niște substanțe suspecte, periculoase, care să nu intre în domeniul de aplicare al propunerii? Nu credeți că acest risc derivă tocmai din modificarea pe care ți-a dus-o la nivelul definițiilor OMS în propunerea dumneavoastră? Mulțumesc! Thank you, and now... Mulțumesc, doamna Gerling! Mulțumesc, domnule președinte! Doresc să mulțumesc domnului Nică pentru prezență. Aș dori mai întâi să repet ceea ce am spus în iunie la ședința Comisiei, uh, unde am spus că nu, primul uh, proiect de text uh, nu mă mulțumește și am o apreciere critică și în legătură cu al doilea proiect, mai ales că Comisia a ales opțiunea 2 în loc de uh, opțiunea 4 nu sunt făcut schimbări în acest sens, dar știu că poziția mea era minoritară și când s-au exprimat primele reacții, deci mă așteptam la altceva. Dar acestea fiind spuse, apreciez faptul că reușim să ajungem la un fel de compromis aici. Avem nevoie de criterii pe care le poate accepta toată lumea. Deci, uh, pentru a comenta în, legăturile, în legătură cu schimbările specifice făcute, notez faptul că Comisia a făcut eforturi pentru a-și alinia definiția mai bine cu cea OMS și cu textul inițial din anexa PPP. Aceasta a fost una dintre principalele critici ale propunerii inițiale. Nu eu am făcut această critică. Dar asta nu, mă, nu înseamnă că mă mulțumește perfect uh, varianta actuală. Mă bucur de asemenea că s-au eliminat o parte din textul confuz din uh, anexă care se vrea la testarea pe oameni, care a fost foarte criticat la ultima dată. Mă bucur că Comisia nu a introdus uh, categorii ca în, în propunerea inițială. Mă bucur că Comisia nu a eliminat modificările de la derogări din legislația PPP. Știu că mulți colegi sunt de acord. Eu voi repeta că doar abordare bazată pe risc oferă cea mai bună protecție a sănătății publice și a mediului. Este un principiu important pentru mine. În fine, doresc să amintesc colegilor care încă nu sunt mulțumiți că dacă respingem acest text, am revenit la criteriile interimare și nimănui nu-i convenea aceste, nu convenea aceste criterii interimare, deci acest text reprezintă o ameliorare semnificativă față de criteriile interimare. Acesta este un compromis, așa trebuie văzut. Trebuie să acceptăm că acum Comisia s-a achitat de obligațiile sale legale și trebuie să acceptăm să avansăm nu să tergiversăm lucrurile, să eliminăm cât mai mult din incertitudini și să adoptăm acum criterii. Thank you, Emma. Mulțumesc. Care cuvântul domnule Caut? Thank you very much, Mr. Chairman, and also... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Mico pentru unele dintre explicațiile date. Aș începe cu observația făcută de domnul Mico când a spus că a fost un dosar uh, destul de politic, e adevărat, dar întrebarea este cine a făcut din acest dosar unul politic. Cred că doar o parte a, a transformat chestiunea în una politică și anume Comisia, făcând o evaluare de impact, evaluând consecințele socioeconomice încă din 2013, când oamenii au spus nu faceți asta și nu faceți asta așa. Totuși a continuat uh, și până a fost chiar nevoie de intervenția Curții de Justiție și chiar și după ce Curtea a spus Comisiei că trebuie să producă criterii științifice și să oprească evaluarea de impact, totuși a continuat. Și chiar și atunci, și spune acest lucru colegii Julie Gerling, doar uh, uh Consiliul uh, de Control Reglementar a acționat noi nu am insistat niciodată să existe un astfel de consiliu, dar acesta a spus foarte clar că concentrația nu este relevantă pentru identificarea unui, unei substanțe și opțiunea 4 trebuie eliminată pe această bază. Și a spus de asemenea că evaluarea actuală de impact uh, nu este neutră din punct de vedere metodologic. Deci a criticat Comisia foarte dur deci Curtea de Justiție, Consiliul uh, de Control, toată lumea a criticat această abordare a Comisiei. Deci dacă spuneți problema a fost transformată într-una politică, poate ar trebui să vă întrebați cine a făcut asta. Am ajuns chiar la Curtea de Justiție cu acest dosar ar, put, ar trebui să ne gândim mai bine la aceste lucruri. Și în ce situație suntem acum? Știm că Comisia a insistat să promoveze opțiunea 4, uh, deci uh, să ia în considerare concentrația și apoi biroul de, de control a interzis acest lucru și atunci Comisia a modificat propunerea și noi am criticat mult acea propunere din două motive întâi în legătură cu criteriile și, în al doilea rând, în legătură cu această modificare a derogării. Aceste, am criticat aceste două părți și nu pot decât să le critic în continuare, nu pentru că îmi place așa de mult să fiu critic, dar multe probleme nu sunt rezolvate. Și ca să pun niște întrebări, cred că partea cea mai importantă când uh, modificăm de la cauze cunoscute la uh, arată uh, efecte adverse, uh, se vorbește despre o modalitate de acțiune de tip perturbator endocrin, dar OMS spune alterează funcționarea sistemului endocrin, ceea ce e un lucru diferit de o modalitate de acțiune de tip endocrin. De ce folosește Comisia altă formulare decât OMS-ul? Și apoi, unde aici se ține cont de plauzabilitatea biologică. Acesta ar trebui să fie un criteriu dintre cele trei. Uh, se menționează mai târziu, dar nu este una dintre cele trei porunci, să spunem. De ce Comisia nu respectă aceste proceduri ale OMS? și acum ajungând la derogare, pentru că lucrurile acum sunt importante, fascinante chiar, și mă adresez uh, și mă refer aici la exemplul colegei Girling. Știu că aveți un punct de vedere politic, dar aici discutăm și dintr-un punct de vedere juridic și, de, și importantă este și poziția colegiuitorului. Atunci când uh, exprimam critici în iunie, am cerut serviciului juridic să uh, studieze lucrurile și după Curtea de Justiție, după Consiliul uh, de Control uh, și Serviciul Juridic a spus că Comisia își depășește mandatul. Și asta începe să fie un lucru grav ca și comportament din partea Comisiei. Și Comisia ne-a răspuns, a răspuns Parlamentului că nu că această schimbare la o abordare bazată pe risc oferă un nivel mai bun de protecție. Deci ne, ne, a încercat să ne, face să, cre, să ne facă să credem că pentru noi face asta. Deci schimbă un punct de vedere juridic um, spune, spune că a făcut-o de dragul nostru. Și acum avem un document în care în iulie Comisia uh, a discutat cu ambasadorii Statelor Unite, al Canadei și așa mai departe și ei au făcut presiune asupra Comisiei să facă o propunere bazată pe risc sau cel puțin uh, o propunere bazată pe niveluri maxime reziduale. Comisia a spus trebuie să avem această abordare pentru că așa merg, trebuie să fie lucrurile și cineva de la Comisie a spus apoi trebuie să prevedeți o propunere care să prevadă uh, posibilitatea unor nivele maxime reziduale și astfel vă putem ține eh, cont și de preocupările dumneavoastră. Deci, iată, un dublu discurs. Nouă ni se spune, vă dăm mai multă protecție și pe de alt, în același timp, ambasadorilor Canadei, Uruguayului, Statelor Unite și așa mai departe, eh, le spune, eh, ținem cont de preocuparea dumneavoastră și facem această evaluare și mai mult bazată pe risc. Dar una exclude cealaltă. Acest document arată și face concluzia. Schimbă legislația pentru că suportă presiuni internaționale și Comisia are propria ei agendă pentru a schimba legislația. Și asta, Julie Gerling, dacă doresc să facă asta, trebuie să o facă prin uh, procedura colegislativă nu altfel. Și serviciul juridic acestui Parlament ne-a explicat deja acest lucru și monitorizează lucrurile în continuare și de aceea îmi pare rău, ă, trebuie să spun Comisiei, într-adevăr este un dosar foarte politic, dar ă, Comisia l-a făcut așa în mare parte. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei care ne-a dat explicații suplimentare. Eu doresc să aduc aminte faptul că Comisia a propus criterii pentru, pentru identificarea perturbatorilor endocrini după termenul prevăzut inițial în regulamentele privind biocidele și pesticidele, după ce a fost condamnată de Curtea de Justiție pentru această întârziere și după ce a făcut o evaluare de impact pe care Curtea de Justiție nu a considerat-o necesară și după ce a scăpat de um, o moțiune de cenzură din partea Parlamentului European. Și acum ne prezintă modificări timide, care au fost modificate și de statele membre înainte de a deveni chiar oficiale ceea ce ne spuneți, și anume că vor fi interziși doar perturbatorii endocrini cunoscuți ca efecte nocive asupra omului, în timp ce OMS-ul spune clar că trebuie să se interzică și substanțele care ar putea cauza efecte nocive oamenilor. Nu știu dacă vă dați seama că acest lucru înseamnă uh, o derogare la principiul precauției. Ne cereți să nu respectăm principiul precauției. În plus, înlocuirea ă, conceptului de expunere ă, neglijabilă la riscul neglijabil este ilegal, pentru că acest act de bază trebuie renegociat cu Parlamentul și Consiliul. Comisia vorbește ca și cum sectoarele vizate ar fi doar cele ale pesticidelor și a ă, biocidelor. Dar dacă propunerea va fi adoptată, ne vom, regă- vom regăsi perturbatorii endocrini în dispozitivele medicale, substanțele chimice, în, cosmet- în produsele cosmetice, în apă și, alte, și toate materialele care intră în contact cu alimentele. Deci, E vorba de uh, industria mare și trebuie să redefinim criteriile. Până atunci nu vom proteja cu adevărat sănătatea și nici mediul. Mulțumesc. Mr. Nano. Domnul Nano. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Merci Doamna, doamna, nu, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general. Acest subiect al perturbatorilor endocrini este fierbinte Chiar astăzi, în uh, ziarul Le Monde, 100 um, de oameni de știință uh, cunoscuți au publicat uh, un articol în care denunță influența industriei asupra în acțiunii comisiei în acest domeniu și, după părerea lor, se minimizează periculozitatea acestor substanțe. Um, ce vă trebuie mai mult decât acest semnal de alarmă tras de comunitatea științifică pentru a, ne, pentru a acționa? Tot felul de tipuri de cancer, diabet, obezitate, malformații. Studiile arată că aceste consecințe sunt foarte grave și perturbatorii endocrini reprezintă o amenințare la adresa sănătății omului. În loc să definiți în mod binar perturbatorii endocrini, ce așteaptă Comisia Europeană pentru a aplica principiul precauției și pentru a încadra în mod serios folosirea substanțelor respective. La Comisia Europeană, sans... Comisia Europeană se angajează să acționeze în interesul sănătății europenilor și nu a mizelor financiare, financiare ale celor din industrie, mai ales că există studii științifice Apelul acestor oameni de știință a fost edificator. Vă pun și întrebarea următoare. Liberul schimb mondial constituie un obstacol pentru o legislație eficientă legată de perturbatorii endocrini, știind că Statele Unite au dat de înțeles că nu sunt de acord cu o limitare a acestor perturbatori. Nu știu dacă o să-mi răspundeți acum, dar confirmați amenințările care au fost adresate cu jumătate de gură de autoritățile americane, drept represalii în cazul în care legislația noastră ar fi prea radicală. Trebuie să spunem foarte uh, clar ce acțiuni vrem să facem. Este foarte necesar pentru acest dosar. În fine, dosarul Le Monde și-a procurat o serie de documente interne ale Comisiei care detaliază modul în care conclu concluziile științifice ale EFSA legate de perturbatorii endocrini au fost scrise în avans și, prin urmare, sunt parțiale. Confirmați aceste declarații? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Thank you very much. And now, Ms. Dalli. Mulțumesc. Care cuvântul, doamna Dalli? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezență și pentru faptul că ne-a prezentat poziția Comisiei, dar și pentru faptul că ne răspunde la întrebări. Cred că aici principala preocupare este că ultima propunere cere, printre altele, niveluri nerealiste ridicate de dovezi pentru perturbatorii endocrini, limitând și capacitatea de a identifica și de reglementa perturbatorii endocrini și mai ales în cazurile în care există efecte adverse are elemente, ale substanțelor chimice demonstrate, se modifică nivelurile hormonale care indică perturbarea sistemului endocrin și, și dovedesc astfel dar dovada, a, a dovedi modul de acțiune va fi foarte dificil. Deci, practic, se cere să se detecteze un efect advers, un mod de acțiune, dar și să, demo- să se demonstreze legătura dintre cele două. Ar fi interesant să aflăm de la Comisie de ce cere tocmai această legătură și de ce face să fie mai complicat și lasă povara sarcina dovezii, o sarcina dovezii atât de complicată o altă chestiune deja menționată este schimbarea capacității de a folosi uh, un uh, abordare, o abordare pozitivă dacă riscul este neglijabil sau expunerea este neglijabilă se modifică uh, modul de acțiune din cadrul procedurii de codecizie și având în vedere că produsele de protecție a plantelor, regulamentul privind produsele pentru protecția plantelor adoptat de instituții prevede un nivel ridicat de protecție, mai ales uh, să se protejeze uh, cetățenii cei mai vulnerabili, de ce Comisia are de, dorește să modifice nivelul de expunere a cetățenilor prin alimente la perturbatorii endocrini, schimbând uh, nivelurile. Și încă o întrebare în legătură cu ce a spus reprezentantul Comisiei. O, dacă nu se obține o majoritate calificată în nivelul de comitet tehnic, există posibilitatea ca miniștrii să decidă la nivelul Consiliului, deci la nivel politic va transmite Comisia această chestiune Consiliului de Miniștri pentru a se lua o decizie politică de către aceștia? Thank you very much. Mulțumesc. Și acum, dacă nu mai dorește nimeni, ba da, doamna Rivazi. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Mico, pentru că sunteți alături de noi. Eu aș uh, interveni în legătură cu saga uh, perturbatorilor endocrini, pentru că de nenumărați ani de când elaborați criterii legate de acești perturbatori, avem nevoie și de acordul justiției europene și de um, sfaturi din partea Comisiei cum să vă faceți munca și acum statele membre sunt în dezacord cu propunerea dumneavoastră. Cred că Europa se află într-o situație dificilă, nu? Dacă Comisia nu este prezentă pentru a proteja sănătatea cetățenilor săi, vom avea de face cu un bumerang care se avate asupra lor. În plus, avem și OMG-urile. Uh, Uh, DG Fructe uh, au arătat că nenumărați uh, cetățeni europeni sunt nemulțumiți, sunt în dezacord cu propunerea dumneavoastră și în plus uh, avem 18.000 de cercetători care de asemenea repun pe tapet aceste întrebări. Ce vă mai trebuie ca să reacționați? Știm foarte bine că influența americanilor și a canadienilor se răsfrânge asupra propunerilor noastre trebuie să citiți și ziarul Le Monde, în care a apărut un articol în care se spune că în decembrie 2015, martie 2013, EFSA, această agenție faimoasă care ne spune tot ce consideră experții lor în legătură cu glifozatul, nu ne pot da, uh, nu ne pot pune la dispoziție studiile, dar ne spun despre ce este vorba, e bine, vorbesc și despre acești perturbatori care ar trebui tratați ca orice produs chimic preocupant pentru sănătate sau mediu. Întrebarea mea este foarte precisă. Sunteți de acord în calitate de comisie, dumneavoastră, domnule Mico, în legătură cu defi- sunteți de acord cu această definiție? Pentru că OMS-ul este în dezacord total cu definiția respectivă. În raportul OMS, Concluzia este că metoda tradițională de evaluare a riscurilor pentru produsele chimice este neadecvată pentru perturbatorii endocrini. Prin urmare, ei ajung la o concluzie total opusă. Iar întrebarea mea este, sunteți de acord cu ceea ce declară EFSA sau nu? Apoi, se spune că un perturbator endocrin ar putea fi autorizat dacă riscul de expunere a omului este neglijabil. Dar această logică a Comisiei este complet uh, riscantă și este o diferențiere în evaluarea riscului. Ceea ce este grav în acest domeniu și vă spun drept în față este că încercați să evitați ceea ce legiuitorul a introdus în directivă. Prin urmare, nu, afruntați, nu ne înfruntați direct, ci o luați pe din dos, evitând obstacolul. Mi se pare că serviciile juridice ale Parlamentului trebuie sesizate și că ele vor spune că această procedură este ilegală. În ceea ce privește criteriile Comisiei, care dorește să definească o substanță drept perturbator endocrin, aceste definiții repun în discuție principiul de precauție. Eu sunt legistă. Uh, trebuie să-mi spuneți care este modul de acțiune al perturbatorilor endocrini. Între modelul de acțiune și o explicație biologică a modelului de acțiune și efect sunt lucruri diferite sunteți pe punctul de a um, vorbi despre lucruri atât de stricte care niciodată nu vor putea fi demonstrate. Iar eu sunt preocupată, neliniștită chiar, neliniștită în legătură cu imaginea pe care o oferi Europei. Uh, Um, în legătură cu protecția sănătății, pentru că nu este un nimic uh, acest perturbator endocrin. Când vedem care sunt efectele perturbatorilor endocrini, uh, toate tipurile de cancer, fertilitate și așa mai departe, inclusiv IQ-ul copiilor, păi ce vă mai trebuie? De ce mai aveți nevoie? Nu mai fiți un suport ca pentru industria uh, tutunului, pentru cei care au interese în acest domeniu. Uh, au fost făcute foarte multe propuneri bune. Ce mai așteptați? And now, I think, uh, dear Mr. Și acum, domnule Mico, cred că trebuie să răspundeți la multe întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru reacții, pentru întrebări. Voi încerca să răspund la toate. Sper că nu voi neglija niciun element important. În primul rând, cred că cel puțin parțial ați apreciat că unele dintre schimbări uh, abordează anumite preocupările dumneavoastră din, uh, de la trecută. Unii dintre dumneavoastră însă revin cu lucruri care, pe care le-am menționat și data trecută, deci voi încerca să explic lucrurile mai clar. Întâi, întrebarea în legătură cu faptul că criteriile s-ar aplica doar în, cazul a două acte legislative și nu pentru toate actele legislative relevante. Răspunsul e simplu, dar înțeleg logica. Dar mandatul nostru a fost uh, să abordăm cele două regulamente, cea pentru produsele de protecție a plantelor și biocide. Presupunem și credem că în momentul în care va exista un acord politic privind acest dosar și avem o definiție pentru întregul sistem, Va urma apoi o dezbaterea privind perturbatorii endocrini din alte tipuri de legislație, dar nu acesta a fost mandatul nostru actual, deci nu am putut să ne ocupăm de celelalte lucruri. În plus, trebuie să spun că uh, ne-ar mai lua destul de mult timp să, să facem și să ne ocupăm și celelalte acte legislative și efectele, așa cum ați spus, sunt cele mai evidente în cazul celor două acte legislative, pentru că mai ales aici sunt folosite aceste uh, substanțe în plantele pentru protecția plantelor și biocide. De aceea am abordat astfel lucrurile. Pe de altă parte, aceasta a fost și o obligație legală. Am auzit apoi că nu ținem cont de faptul că mm, Curtea de Justiție a avut o atitudine critică și a, hot, a luat o hotărâre împotriva faptului că comisia a întârziat. Am admis acest lucru. Am recunoscut că am întârziat, dar nu inter... dar uh, vă rog să nu interpretați greșit ce a spus curtea. Curtea nu a spus că problema e evaluarea de impact. Curtea a spus doar că ar fi trebuit să o facem la timp nu a spus că uh, evaluarea de impact era greșită sau n-ar fi trebuit făcută. A spus doar că nu au obținut rezultate la timp. Am explicat de mai multe ori și în dezbaterile trecute că evaluarea de impact nu este singurul instrument care are legătură directă cu modul în care definim uh, uh lucrurile. E vorba de responsabilitate. Dacă dorești ca definiția adoptată să funcționeze din prima zi, după ce intră în vigoare, trebuie să știi concret ce se va întâmpla în sistem și trebuie să fii pregătit pentru asta și cred că este un comportament responsabil având în vedere impactul și ceea ce ați văzut uh, delegați, uh, definiția propusă uh, nu se bazează pe risc. Deci nu acesta a fost scopul evaluării de impact, dar a trebuit să știm care, va fi, care vor fi consecințele potențiale ale oricărui efect. Acum, elemente concrete. De mai multe ori s-a spus, în multe contribuții s-a vorbit despre riscul neglijabil și expunerea neglijabilă. S-a vorbit despre această diferență. Voi începe cu explicația legată de partea juridică. Știu, bineînțeles, că eh, Serviciul Juridic al Parlamentului este de părere că ne-am depășit competențele când am propus asta. Eu aș spune doar că și noi am făcut analiză și serviciul juridic al Comisiei ne-a asigurat că ne-am respectat mandatul mandatul care conferit nouă de articolul 78, care spune că avem clar competență să facem acest lucru și să ne aliniem cu ultimele evoluții ale științei. Să, să uh, aliniem definițiile și anexele. Deci eu cred că ne-am respectat mandatul și poate nu suntem de acord unii cu alții, dar nu trebuie să spun eu acum care serviciu juridic are mai multă dreptate. Aceasta a fost prima întrebare pe care am pus-o, dacă să facem sau nu, și am primit un răspuns foarte clar. Așa că am acționat pe baza analizei serviciului nostru juridic. Asta am avut de spus în legătură cu aspectele juridice. Acum, în legătură cu conținutul. Nu-mi place dacă, când se, se amestecă interpretările. La început, discuția a fost una foarte dificilă cu solicitări din partea unor părți să se țină cont de concentrație, să avem abordările cele mai moderne cu evaluarea riscului și așa mai departe și pe de altă parte s-au făcut presiuni și înțelegem această presiune ca modul de acțiune endocrin trebuie să ne ocupăm de efectul fiecarei molecule și e foarte greu să se stabilească un nivel, așa că trebuie să avem o abordare bazată pe risc. De aceea, la sfârșit, până la urmă, am respectat principiul din definiția OMS și uh, deci folosim uh, uh, definiția bazată pe posibilitatea de expunere atunci când apare riscul, riscul apare într-un caz foarte specific de derogări. Puteți să întrebați de câte derogări va fi nevoie. Vor fi o parte mică de, din perturbator, nu știu câți, dar atunci când vorbim despre derogări, Trebuie să avem ceva care va, fi func- care va funcționa în practică, un lucru măsurabil și posibil, care poate fi definit. Vă întreb ce înseamnă expunere neglijabilă. Știu, avem metodologia de a defini riscul neglijabil, dar ce e um, expunerea neglijabilă? E un termen relativ vag Expunerea neglijabilă înseamnă că intri în contact cu o cantitate foarte mică de, din substanță. Probabil toată lumea ar fi de acord cu asta. Noi suntem convinși că în cazul perturbatorilor endocrini, riscul poate fi ridicat chiar dacă intri în contact cu concentrare neglija- concentrație neglijabilă a substanței. Deci, putea să existe situații în care riscul neglijabil să fie mai scăzut decât nivelul de expunere neglijabil. Și acest lucru, și adevărul poate fi de ambele părți, nu neg acest lucru, dar trebuie să clarific acest uh, aspect. Deci, putem avea abordare mult mai precisă pe baza riscului neglijabil, care trebuie dovedit într-un scop cu condiția că nu există opțiune alternativă și toate regulile pe care le cunoașteți foarte bine din PPP. Deci, eu cred că nu ar fi bine să interpretăm asta ca fiind o schimbare a abordării, pentru că definiția rămâne bazată pe expunere, riscul negri- abordarea bazată pe riscul neglijabil în anumite condiții ar putea să se aplice în cazul unor derogări în situații foarte um, clar limitate. Criticile vin din multe părți, inclusiv din partea ONG-urilor și așa mai departe, și spun că ne temem că cu această abordare nu mai țineți cont de definiția bazată pe expunere și până la urmă nu va fi pe listă nicio substanță pentru că veți folosi uh, toate derogările bazate pe risc pentru a scăpa. Vă spun ce am spus de mai multe ori, pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție, eu sunt mai mult decât convins că ne există liste, nu va exista nicio listă goală fără uh, perturbatori endocrini după ce vom adopta această definiție. Lista va fi destul de lungă și vor fi multe substanțe care vor fi interzise pe baza acestei definiții și nu va fi ușor să obții o derogare. În legătură cu definiția legată de asta, Noi, prin definiție, spunem că dacă substanța este uh, interzisă pentru că este perturbator endocrin conform definiției propuse, MRL este din start nivelul cel mai scăzut măsurabil. Deci concentrația periculoasă va fi concentrația cea mai uh, mică uh, măsurabilă. Uh, și dacă folosim derogări bazate pe risc, mă întrebați dacă că situația poate fi diferită. Răspunsul sincer este că teoretic da, dar ar trebui să se dovedească că acest nivel minim nu prezintă niciun fel de risc pentru sănătatea umană. Deci, conform explicației mele, ar fi foarte greu să se definească acest lucru. Evaluarea se ar face de la caz la caz. Oricum, și acest lucru e foarte important, trebuie să înțelegem că în ceea ce privește substanțele care nu au fost încă evaluate astfel și care, pe baza definiției bazate pe expunerii, vor deveni perturbatorii eh, endocrini, oricum nivelul minim nu va crește. Va scădea în majoritatea cazului va ajunge la nivelul absolut minim și apoi, în anumite cazuri, trebuie să evaluăm dacă uh, ar putea să, fie, să scadă mai puțin rapid, dar nu e corect să presupunem că există posibilitatea ca nivelul minim acceptabil să se schimbe și să fie acceptat unul mai ridicat. Apoi, s-a spus că definiția de la OMS nu se regăsește în propunerea noastră cuvânt cu cuvânt. Cred că e important să vedem ce înseamnă definiția propusă. Noi trebuie să acționăm în cadrul legislației actuale privind uh, PPP-ul și uh, biocidele, pesticidele și biocidele. Deci trebuie să lucrăm în, în, în acest cadru cu definiția noastră. Noi am propus o interpretare corectă a definiției OMS în sistemul european care poate fi pusă apoi în aplicare cu legislația pe care o avem. Uh, ah, yes, a very high level of proof. Probabil că n-am fost suficient de explicit în ceea ce privește dovezile și motivele pe care le-am adus la nivelul textului. Lucrurile pe care le explicam astăzi și modificările aveau în vedere exact acest lucru. Nu este adevărat că am cerut să nu fie dovedit de efectele negative asupra sănătății umane. Vrem aceeași nivel de dovezi ca și în definiția OMS pe baza testelor in vitro sau pe animale. Deci apare acest lucru explicit. Însă, pentru că prima variantă de text a fost scrisă într-un fel încât nu reieșea clar din prima teză și mai trebuiau și altele. Acum am schimbat pentru a face lucrurile mai clare. Deci nu cerem dovada efectului asupra omului, dar spunem că dacă substanța are un efect, spunem că se includ aici și testele vitro și pe animale. Am vrut să vă garantez că nu există diferențe și că nivelul cerut pentru dovezi este același. Apoi, de mai multe ori s-a menționat și chestiunea tăriei și partea mandatului este și să analizăm competitivitatea sectorului acri și așa mai departe. Discuția este destul de dificilă, cred că toată lumea vede acest lucru. Ar trebui să avem ceva care să protejeze sănătatea umană, fără compromis. În același timp, însă, nu trebuie să uh, ucidem, să spunem, competitivitatea sectorului agricol. Am ales să trecem la definiția pe bază de risc și să nu includem tăria, pentru că uh, am acceptat, după o dezbatere foarte intensă, faptul că există modalități specifice cu privire la modul în care funcționează acele substanțe. Substanțele endocrine funcționează la concentrații foarte scăzute, chiar și câteva molecule produc efect. Prin urmare, definiția este foarte importantă și am creat acest sistem fără să alegem tăria și cred că, în ciuda faptului că abordarea pe bază de risc ar fi mai bine definită în ceea ce privește experiența cu implementările în multe evaluări de risc, aici am acceptat argumentul. M-am întrebat dacă sunt de acord cu cele spuse de EFSA. E o întrebare care îmi place și vă pot spune că am un punct de vedere. Însă, vreau să vă reamintesc că colegiuitorul și Parlamentul au hotărât cu ceva ani în urmă că nu este bine dacă managerul de risc evaluează datele științifice. Și am hotărât că acest lucru va fi făcut de EFSA sau de alte entități, ca și așa mai departe, și managerul de risc trebuie să lucreze cu informații așa cum sunt ele. Prin urmare, răspunsul meu este că nu îmi revine mie rolul de a pune sub semnul întrebării sau de a evalua validitatea științifică a organismului creat pentru a evalua datele științifice. Eu iau ceea ce vine din partea EFSA ca un aviz științific a oamenilor noștri de știință și acestea sunt informațiile cu care lucrez și am mers mai departe, așa cum v-am explicat, pentru că noi credem că uh, trebuie să facem acest lucru când gestionăm riscurile. Am spus că evaluarea de risc este suficientă, am trecut la abordarea pe bază de risc datorită unei discuții extrem de vaste cu privire la acești perturbatori endocrini. Prin urmare, nu vreau să fiu văzut ca cineva care este de acord sau nu cu EFSA. Obligația mea este să le respect avizul, pentru că ei sunt cei care se ocupă de evaluarea riscurilor. Și încă o serie de elemente. Aș vrea să vă reamintesc un lucru. S-a spus de mai multe ori că ne temem de posibilă utilizare a substanțelor care pot da naștere la cancer sau care pot fi riscante pentru reproducere și așa mai departe. Aceasta este de legură, legătura dintre perturbator și efectul negativ. V-aș reaminti două lucruri pe care le cunoașteți. Toate substanțele sunt evaluate din perspectiva riscurilor în general și dacă efectele respective sunt cunoscute, ele trebuie deja să fie acoperite. Uneori este foarte dificil să facem acest lucru și de aceea legislația are sau prevede o obligație foarte clară de a analiza efectul carcinogen, mutagen asupra sistemului reproductiv de la început dacă nu faci aceste valori, n-ai îndeplinit criteriile. Deci noi facem aici o multiplicare a ceea ce avem ca principii date. Substanțele cancerigene nu pot fi aprobate. Lucrul acesta este deja prevăzut în legislația existentă. Însă, pentru că perturbatorii endocrini pot avea un efect mai larg, ne-am gândit să punem această definiție. Deci nu este adevărat deloc că sistemele cancerigene ar putea să intre, să fie aprobate, doar pentru că am introdus acest termen în definiție. Aceste aspecte sunt reglementate separat, în altă parte, ca fiind criterii care duc la excludere automată. Și ne-am gândit și la alte aspecte pe care le-am introdus în text. Și așa trebuie să vedeți dumneavoastră propunerea aceasta de definiție. Am avut discuții cu colegii de la Digi Mediu, au fost discuții de bază în care s-a spus că inițial Voiam să vedem dacă alegem definiția OMS, da sau nu, dacă se bazează pe riscuri, da sau nu, dacă e posibil inclusă, da sau nu, și dacă ne uităm și la efectul potențial, da sau nu. În toate cazurile, răspunsul este da. Luăm în considerare exact ceea ce se considera a fi corect. Vreau să vă reamintesc, prin urmare, unde ne aflăm cu discuția respectivă acum 2 ani și unde suntem acum cu propunerea. Sper că am reușit să răspund la toate comentariile. Nu o să vă mai nu o să mă mai refer, dacă îmi permiteți, și la aspecte legate de cine a adus dimensiunea politică în discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mico, în special vă mulțumesc pentru curaj, pentru că știu că este un subiect foarte dificil de discutat de fiecare dată în comisia noastră. Ne-ați oferit o serie de informații și vă garantez că vom urmări îndeaproape acest dosar și vom încerca să facem tot ce ne stă în putere pentru a îmbunătăți propunerea. Mulțumesc! Și acum avem punctul 15 pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Comisia Europeană privind deșeurile urbane și dau cuvântul domnul Malgai, șef de unitate al Directoratului Marin și industrie. Uh, yes. Floor is yours. Yeah. <clears throat> Thank you very much, Chair. Um, I'd like to start with a short presentation and colleagues. Domnule președinte, vă mulțumesc. O să încep uh, printr-o scurtă prezentare pe care o puteți urmări și pe ecran. Aș începe prin a vă mulțumi pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Președintele Teron Vă rog să ieșiți din sală repede și discret. Se adresează celor care vor să iasă din sală, domnul președinte. Mulțumesc. Permiteți-mi, domnule președinte, să prezint principalele rezultate ale raportului. și să vă aduc aminte niște date istorice. Care este directiva ape urbane reziduale și care sunt principale prevedere ale acesteia? Ea există de vreo 20 de ani și uh, um, ține de obligația autorităților locale de a colecta apele menajere din aglomerațiile de peste 2000 de persoane și de a prelucra aceste ape menajere prelucrarea respectivă trebuie să fie făcută foarte strict, adică atunci când conținutul în anumite substanțe este mai ridicat sau atunci când zona în care se face colectarea este o zonă sensibilă. Intervalul uh, este de câțiva ani, intervalul propus. Se pare că îmi este greu să manipulez telecomanda, spune intervenentul. To say for those who are um, more interested in the topic, um, European Court of Auditors had made few audits that were relevant and Curtea de conturi a efectuat mai multe auditări și iată principalele elemente ale raportului statutul de punere în aplicare, examinăm punerea în aplicare a directivei în diferitele state membre, apoi evaluăm funcționarea, care sunt investițiile necesare pentru fiecare stat membru în parte și încercăm să vedem uh, cum se întâmplă lucrurile în fiecare stat membru, numai că, din păcate, nu am putut să facem asta în Italia și în Polonia. De asemenea, nu avem uh, informații legate de Croația, pentru că aceasta nu avea obligația să ne furnizeze aceste date, pentru că se afla într-o perioadă de tranziție după aderare. Principalele rezultate. În prima coloană aveți colectarea apelor reziduale urbane, am făcut o distinție între EU 15 și EU 13, ceea ce dă un total pentru Uniunea Europeană de 28, dar obligațiile nu sunt aceleași în funcție de data de aderare pentru diferitele state membre. Am uh, evaluat statele în care directiva era în vigoare de mai multă vreme, primii 15 membri ai Uniunii Europene, cu rezultate relativ bune pentru colectare și pentru prelucrare sau tratare. Pentru ultimele state membre, ultimele state care au aderat, rezultatele sunt uh, foarte diferite pentru că directiva este implementată de mai puțină vreme și necesită intervenții foarte importante la nivel de infrastructură. Dar există și alte dificultăți uh, cu care ne-am confundat și asupra cărora vom, voi reveni. Vedeți uh, prin acest tabel uh, pe ce face Comisia în acest domeniu. Urmărim, uh, practic, patru tipuri de acțiune pentru a ne ajuta statele membre să se achite de obligații prin finanțare europeană, datorită unor entități sau agenții care conlucrează cu guvernele în cadrul programului GESPER. Avem de asemenea reuniuni cu statele membre pentru a debloca, pentru a trece de obstacolele potențiale. De asemenea, urmăm toate procedurile judiciare, sunt în curs vreo 20 împotriva statelor membre actualmente și uh, Uh, în unele state membre ne aflăm doar în primele etape ale procesului. Acestea sunt datele din punct de vedere al repartizării geografice. Informațiile acestea vi le pot uh, trimite dacă doriți să le aveți. Țările care sunt marcate cu albastru înseamnă că sunt bine situate. Directiva a fost implementată. Cu roșu nu e prea bine. E o implementare mai degrabă slabă, iar cu galben e mai degrabă o situație bună. Un alt element care apare în raport, în raportul care e în curs de examinare, e legat de investiții. Este un punct evident important pentru că investițiile sunt unul dintre principalele obstacole în calea executării, a punerii în aplicare și vedeți câteva cifre pe acest slide. Însă în funcție de estimările fiecărui stat membru, investițiile pentru prelucrarea apelor menajere merg de la 22 de milioane de euro pe an, 25% pentru investiții, 25 de miliarde pentru finanțările acordate de Uniunea Europeană și observăm și primele rezultate ale investițiilor aceste rezultate se traduc în infrastructurile care apar în țările respective. Iar concluziile sunt următoarele. În statele membre mai vechi, rata de conformare este și de conformitate este mai ridicată, prin urmare, cele 15 state mai vechi uh, se comportă bine, în celelalte 13 situația este mai eterogenă, dar investițiile contribuie la ameliorarea ei. BERD colaborează cu Uniunea pentru a accelera uh, procesul în statele care au aderat mai recent Sistemul de raportare face de asemenea obiectul unei atenții deosebite din partea noastră pentru că nu ni se pare acceptabil să nu vă putem oferi toate datele uh, cu privire la ceea ce se întâmplă în toate statele membre. Investim de asemenea în domeniul inovației care ar putea contribui uh, la reducerea costurilor de investiții pe viitor. Poate că aceste investiții ne vor face să câștigăm până la urmă bani și ne va permite să creăm noi locuri de muncă. Punerea în aplicare a directivei va avea probabil efecte economice pozitive, importante. Noi eh, ne așteptăm la 6.000 de locuri 600 de mii de locuri uh, de muncă noi pe viitor. Vă mulțumesc și rămân la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! Dragi colegi, spune domnul președinte, vi s-a părut suficient de clar această expunere? Aveți întrebări, aveți comentarii, doriți să interveniți? Domnul Brennan. There's a question about um, increased runoff Um, so in many urban areas, and certainly the case in the United Kingdom. O, între... o întrebare. More often, very heavy rain in short periods, so a large amount of water. În um, anumite zone rurale, datorită um, schimbărilor climatice, există uh, mult mai multe pârâiașe, scurgeri de apă care pun probleme în legătură cu evacuarea apelor menajere, mai ales în acele um, uh, regiuni. Dar in the 50s and 60s. Acolo unde constatăm că există um, soluri, grădini care au devenit parcări uh, sau unde există spații de staționare în fața caselor, apa nu mai este absorbită de pământ. Din ce în ce mai des, oamenii uh, își schimbă grădina cu locul de parcare pentru mașină. Iar atunci când uh, e vreo ploaie puternică, apa care se scurge uh, e într-o cantitate mai importantă. Și aceasta reprezintă o problemă, mai ales pentru uh, Regatul Unit. Aș vrea să știu dacă e o problemă caracteristică doar Regatului Unit sau dacă apare și în alte țări din Uniunea Europeană. Domnul președinte, doamna Donano. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește tratamentul apelor uh, menajere, eu cred că este o urgență în Uniunea Europeană pentru că e o amenințare la adresa populațiilor noastre din ce în ce mai urbanizate. În ciuda uh, tuturor ameliorărilor, foarte multe milioane de europeni nu au uh, parte de apă curentă în locuințele lor. Această resursă tinde să se rarefieze și tocmai de aceea notăm cu satisfacție faptul că majoritatea statelor europene se conformează directivei privind apele reziduale și regulamentelor uh, care decur din aceasta, în ciuda lacunelor legate de tratarea biologică a apelor. Problema perturbatorilor endocrini, care este de o extremă actualitate, um, dacă programul de punere în conformitate nu face, nu lasă nicio umbră de îndoială, el totuși va fi dificil de urmat de majoritatea colectivităților teritoriale care au contracte financiare, dat uh, fiind lipsa de dotări dacă se adaugă la acestea tot felul de contrări regulamentare legate de construcții publice, obligațiile sunt greu de îndeplinit pentru anumite colectivități teritoriale. Și aceasta este o problemă pe care uh, trebuie să ne, să ne lămurească uh, Comisia. Prevede oare o ușurare a acestor uh, constrângeri și, în fine, care este poziția Comisiei în legătură cu punerea în valoare, valorificarea um, Uh, puțurilor de colectare care sunt insuficiente pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc. Deci, dacă nu sunt alte întrebări, dau cuvântul comisiei. Și în jargon we talk about um, urban wastewater overflow. Mulțumesc foarte mult. Prima uh, întrebare s-a referit la apele reziduale provenite din ploi. Este o problemă în majoritatea statelor UE. Într-o anumită măsură acest lucru este reglementat în sensul că există obligația de a ne ocupa de aceste lucruri. Știți probabil că în Regatul Unit există un litigiu în instanță care a durat destul de mult. Pe scurt, răspunsul este da, e o problemă și analizăm uh, activ cum putem să ajutăm statele membre la abordarea lor și autoritățile și agenții economici, în anumite măsuri, au luat deja câteva dintre măsuri active. Mă refer la măsurile naționale de retenție. Prin urmare, autoritățile locale și operatorii s-au întâlnit pentru a se asigura că uh, există mai puțin ciment pe pământ și deci apa poate să curgă fără probleme. E o problemă asociată nu doar cu un posibil impact asupra sănătății, ci și probleme cu, asociate cu poluarea mărilor. Analizăm acest lucru și statele membre o fac și deocamdată încercăm să vedem ce se poate face în ceea ce privește revizuirea instrumentului. A doua întrebare, suntem cu totul de acord că este un subiect important, în primul rând, și în al doilea rând, în ceea ce privește abordarea graduală și capacitatea municipalităților de diferite dimensiuni de a răspunde acestor nevoi. Inițial, directiva a fost introdusă treptat, pentru că Întâi s-au impus obligații asupra structurilor de mari dimensiuni și apoi obligații au fost introduse și în cazul localităților mai mici, să spunem, până la 5.000 de locuitori. Aceasta este limita la care există recomandări pentru statele membre, care sigur se ocupă și de dimensiuni inferioare, dar există problema subsidiarității care deocamdată nu ne permite să spunem ce trebuie să se întâmple la un nivel mai mic. Autoritățile însă trebuie să o facă pentru că are implicații la nivelul sănătății umane, cum ați spus. Mulțumim pentru răspuns. Cred că putem încheia și acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct Sunt aceste pesticide biologice cu risc căzut. Propunere de rezoluție Așteptăm să vină și alți colegi, dar domnul Dortman și domnul Poț și doamna Dornano sunt deja aici. Și cred că putem începe să ne discutăm moțiunea de rezoluție. Haideți să vă dau cuvântul în ordine. Cine vrea să înceapă? You can start. Go. Yeah, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor datorită votului în unanimitate, lucru care se întâmplă rar în comisia noastră, așa că vreau să le mulțumesc tuturor co-sponsorilor pentru sprijin. Sper că nu este o inițiativă care să dea naștere la conflicte. Am văzut că este sprijinită de majoritatea, de toate grupurile, de IMM-uri, asociații de agricultori, ONG-uri. Pentru că ce încercăm este să folosim substanțe mai puțin periculoase pentru producția alimentară și să reducem expunerea populației și a mediului la aceste substanțe. Pesticidele cu risc căzut sunt o categorie din regulamentul privind pesticidele și acoperă pesticidele chimice și biologice. Există șapte astfel de substanțe autorizate, șase dintre ele fiind biologice. Multe dintre pesticide cu risc ridicat sunt autorizate pe perioade maxime, fără să existe date suficiente și multe cu risc scăzut nu sunt autorizate datorită eficacității scăzute și proceselor de înregistrare și autorizare greoaie. Acest lucru este dificil pentru agricultorii convenționali și organici, pentru sol și mediu în general. Și această procedură cu răspuns oral trebuie să susțină plasarea pesticidelor cu un risc biologic scăzut pe piață. Propunerea de text nu vine cu elemente noi, ci repetă ceea ce s-a spus deja în regulamentul CE 1007-2009 și acoperă doar pesticidele biologice cu risc scăzut. Cele chimice nu sunt acoperite de rezoluție. În rezoluție se cere adaptarea legislației pentru a simplifica și accelera procedura de aprobare pentru pesticidele biologice cu risc căzut și cere Comisiei să prioritizeze autorizarea acestor pesticide. Textul întrebării orale, sigur, se referă la măsurile legislative și nelegislative pentru a crește disponibilitatea acestor substanțe și disponibilitatea lor în viitor. În ceea ce privește amendamentele, aștept mai multe informații din partea comisiei și am câteva întrebări suplimentare. Industria ar dori o verificare care să dea rezultate în 2 ani și comisia este mai degrabă pentru procedura refit pentru regulamentul 1107-2009 pentru care Poate e nevoie până la 10 ani pentru a fi finalizat. După părerea mea, regulamentul 1107-2009 deja prioritizează utilizarea acestor pesticide și în același timp nu include mecanisme pentru prioritizarea lor în practică. Și aș vrea să știu care este părerea Comisiei în acest sens. Mulțumesc! Ehm, mulțumesc. Domnul Dorfman. N-ar fi foarte multe de, de adăugat. Vreau să mulțumesc uh, coautorilor. Cred că uh, am fost cu toții de acord cu privire la textul pus, lucru care a fost demonstrat și în votul de azi dimineață. Cum a spus colegul Poț, modificarea regulamentului 1107 din 2009 în sine În acest regulament deja se prevede un tratament preferențial pentru pesticidele cu risc biologic scăzut și au fost aprobate doar șapte substanțe. Iată însă că acum autorizația se apropie de expirare și e nevoie de o procedură. Pentru că în acest moment cercetarea la nivel european este foarte intensă pe acest domeniu. Există mari companii care produc genul acesta de substanțe. Cum spunea colegul Poț, noi am, preferi, o, am prefera o verificare și asta pentru a vedea ce trebuie să facem mai departe. În ultimele zile am primit propuneri din partea sectorului, deci poate e nevoie de un act juridic delegat, nu de un astfel de fitness check. Și când vor fi examinate amendamentele, vom vedea îndeaproape dacă acest lucru este fezabil sau nu. Aceste produse sunt fabricate nu de marile companii chimice, ci de mici companii sau uh, instituții, institute științifice și Câteodată procedurile de înregistrare și autorizare sunt prea uh, greoaie pentru aceste entități. Cred că exploatațiile agricole din Europa, de exemplu, ar putea să folosească substanțe alternative și în domeniul fitosanitar pentru că uh, ar asigura protecția sănătății și a mediului. Repet, având în vedere votul extrem de bun de această dimineață, este clar că proiectul de rezoluție este apreciat și vom mai lucra la el pentru a avea un text care să fie o bună bază de lucru pentru comisie ca să ajungem la o soluție. Cum spunea și colegul Poci. O revizuire completă ar necesita prea mult timp. Mulțumesc și acum doamna Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de coautor al textului, întâi de toate aș vrea să fac o clarificare referitoare la riscul pentru sănătate în cazul utilizării substanțelor pesticide chimice tradiționale. Cred că ar fi bine să facem o diferențiere între agricultorii și cultivatorii care intră în contact direct cu acest produs și restul populației și așa putem pune accentul asupra faptului că sănătatea primei categorii este și mai amenințată de pesticidele chimice. În plus, în situația în care dezbaterea este în curs de desfășurare cu privire la introducerea unui anumit raport de pesticide chimice în agricultura bio, crearea de pesticide bio, deci nechimice, pare să fie cea mai bună protecție împotriva unei derive de genul acesta. E de datoria noastră să protejăm sectorul biologic și calitatea sanitară și integritatea produselor biologice. În textul nostru, pe bună dreptate, vorbim despre uh, caracterul greoi al procedurilor de înregistrare și autorizare înainte de comercializarea produselor biologice cu risc căzut și cred că ar trebui să clarificăm faptul că acest obstacol este cu atât mai deranjant cu cât vine să completeze o altă problemă și anume situația oligarhiilor din domeniul produselor chimice. Este un sector unde foarte greu se poate accesa și noi veniți um, nu pot pătrunde pe acest segment Există obstacole în, caza, în calea concurenței eficiente. Avem um, fuziunea recentă dintre Bayer și Monsanto, ca exemplu grăitor în acest sens. Apoi, autorizarea produselor biologice, pesticide cu risc scăzut, a fost un eșec și nu este un lucru care să se întâmple din motivele declarate, ci pentru că, uh, din păcate, aceste produse s-au, pro- s-au dovedit a fi mai puțin eficiente ca produsele chimice de sinteză. Atât. Acest lucru trebuie să se schimbe. În ceea ce privește o posibilă dezbatere publică cu privire la punerea la dispoziție pentru agricultori produse de biologice cu risc scăzut, cred că nu mai e momentul discuțiilor. Trebuie să uh, avem uh, siguranța că e nevoie să acționăm. E nevoie de culturi compatibile cu dezvoltarea durabilă și trebuie să încercăm să evităm la maxim utilizarea de pesticide chimice. În ceea ce privește planul de implementare pentru a crește disponibilitatea produselor fitofarmaceutice cu risc scăzut, poate ar fi bine să nu uităm că Uh, un grup format din reprezentanții ai statelor membre și EFSA au stat la baza acestor uh, recomandări. Prin urmare, statele sunt implicate în acest proces și aș vrea să vă reamintesc și nevoia de a respecta prerogativele țărilor europene, printre care se regăsește și autorizarea de produse fitofarmaceutice care conțin substanțele acestea active. Nu este vorba de încercarea de a accelera procedurile în detrimentul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă mai vrea cineva să intervină. Cred că nu. Doamna de Lai. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în uh, intervențiile anterioare s-au prezentat <clears throat> produsele fitosanitare chimice în contradicție cu cele biologice. Eu cred că această dezbatere este una dogmatică mai degrabă decât pragmatică. Otrăvile cele mai dure oricum sunt inventate de natură, nu de industria petrochimică. În ceea ce privește raportul în cauză, cred că trebuie să ne păstrăm prudența și să garantăm pentru aceste produse biologice cu risc scăzut o uh, descriere completă și eficientă. Cred că este riscant să dăm o aprobare pe durată nedeterminată, pentru că informațiile în domeniu se schimbă în mod constant și cred că trebuie să încurajăm activitatea de cercetare, autorizare și punerea pe piață trebuie să se facă în cazul acestor produse biologice, așa cum se întâmplă și în cazul produselor tradiționale. Cred că trebuie să încurajăm cercetarea în ceea ce privește pesticidele în general, fără să punem soluțiile pe poziții divergente, pentru că agricultorii au nevoie de vizibilitate și de posibilitatea de a-și proteja culturile. Și cred că este bine să încurajăm statele membre să facă schimb de informații pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Balzo, vă rog. Jelentkeztem, mert egy kérdés vetődött Mulțumesc. Am solicitat să intervin fiindcă m-am gândit la o întrebare, o întrebare foarte scurtă. Ne gândim la protejarea mediului împotriva gazelor cu efect de sere. Și credem că acest lucru este așa de important încât suntem gata să subvenționăm tehnologiile care nu generează dioxid de carbon, energie solară, eoliană și așa mai departe. Și evident că de aici apare o nouă întrebare. Vrem să protejăm sănătatea umană, nu? Ceea ce înseamnă vrem să promovăm uh, pesticide biologice, nu? E ceva ce ne-ar împiedica de la subvenționarea utilizării acestor pesticide biologice? Mulțumesc! Thank you very much. I don't know. Mulțumesc! Nu știu dacă mai sunt alte întrebări de adresat comisiei în legătură cu aceste pesticide cu risc biologic scăzut. Se pare că nu. Atunci dau cuvântul comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Comisia se bucură de această discuție și de conținutul um, acestei moțiuni. Ați abordat chestiuni interesante s-au acționat în legătură cu unele dintre acestea deja, ele sunt în curs și acum procesul trebuie să se accelereze. Voi aminti mai întâi principiul um, co-deciziei. Ameliorarea substanțelor care vor fi foste ca pesticide, fie că sunt sintetice, fie că sunt de origine biologică, posibil doar după ce substanțele au trecut o evaluare de risc. Deci nu facem distinție, sistemul nu face distinție în evaluarea de risc între un proces specific pentru substanțele biologice și cele sintetice. De aceea procesul este considerat lung și complicat și scump, mai ales pentru cei care încearcă să-și pună produsele pe piață dacă sunt firme mici. Deci, în la evaluare nu se face distinție între pesticidele biologice și cele sintetice, dar um, cerințele de date sunt diferite în funcție de tipul de substanță. Doar în urma trecerii de evaluare de risc, se clasifică substanțele eventual ca fiind substanțe cu nivel ridicat, uh, scăzut de risc. Am prevăzut uh, substanțele cu nivel scăzut de risc, avem o altă categorie substanțe de bază și avem un alt grup important de substanțe sintetice și de alte tipuri această clasificare cu, între uh, categoria de substanțe cu în categoria de substanțe cu grad scăzut de risc, nu se face distinție între pesticidele biologice și cele sintetice. Sistemul actual, așa cum este prevăzut de legislație, permite și substanțelor sintetice și substanțele biologice să fie considerate cu nivel scăzut de risc. înțelegem foarte bine uh, terminologia folosită în moțiune ca, uh, și anume uh, substanțe biologice cu nivel scăzut de risc. Această categorie nu există în legislația noastră, nici în directiva privind pesticidele sau întrebarea orală adoptată în această dimineață și în text se referă, uh, dar noi ne referim sau se citează doar expresia substanțe cu nivel scăzut de risc. De exemplu, în anumite zone cu risc ridicat trebuie folosite prioritar uh, doar substanțe cu risc uh, scăzut. sau proiectul de moțiune de rezoluție menționează o serie de acțiuni care ar trebui realizate de Comisie de Statele Membre și Organizația pentru Protecția Plactelor imediat pentru a accelera procesul și pentru a plasa substanțele biologice cu risc scăzut, pentru a permite acestora să ajungă mai rapid pe piață. Unele dintre acestea, dintre aceste acțiuni, sunt deja în curs de a fi puse în aplicare. Deja în timpul președinției olandeze am avut o discuție în legătură din, cu unele dintre aspectele menționate și atunci ni s-a cerut să punem în aplicare un plan de promovare a uh, substanțelor durabile. În cadrul juridic actual, s-a acționat la mai multe niveluri. În momentul de față revizuim criteriile folosite pentru clasificarea substanțelor ca substanțe cu nivel scăzut de risc. Să nu uităm că legislația a fost adoptată în 2009 și nu mai este neapărat uh, potrivită unor substanțe biologice uh, sau clasării anumitor substanțe ca fiind substanțe cu nivel scăzut de risc. Deci revizuim în momentul de față legislația. În proiectul de, legis- nu, în proiect de legislație se clarifică anumite aspecte, se spune că feromonii anumiți viruși trebuie considerate substanțe cu nivel scăzut de risc automat. Acest proiect este supus în momentul de față mecanismului de feedback, deci este consultat publicul larg. Uh, vom uh, transmite apoi uh, proiectul de legislație la vot. El a fost pregătit cu mulți actori interesați, nu doar din sectorul agriculturii, dar și cu participarea ONG-urilor, asociațiilor de agricultori, Sperăm că textul va fi adoptat cât mai rapid, pentru că este una dintre principalele acțiuni pe care le prevedem și va fi supus și controlului Parlamentului și Consiliului. O altă activitate din cadrul juridic actual pentru promovarea disponibilității acestor substanțe cu nivel scăzut de risc este faptul că avem un număr enorm de substanțe care ar putea fi considerate cu nivel scăzut de risc, care au fost adoptate acum 10 ani, atunci când aceste criterii și categorii nu existau, care acum sunt în concurență pentru același nivel de sau aceeași categorie. E vorba de pesticide sintetice pe, convenționale, pesticide care sunt deja pe piață și aceste produse acum trebuie reînnoite Deci avem un program de înrănoire și acesta va, oferi, va acorda prioritate substanțelor în cazul cărora comisia și experții au considerat că sunt substanțe cu nivel potențial scăzut de risc, deci se va acorda prioritate acestora și ele vor beneficia mai rapid de prevederile din legislația noastră care se aplică în cazul substanțelor cu nivel scăzut de risc. Pentru a depăși perioada dintre momentul actual și reînnoirea substanțelor, pentru că, așa cum am spus, Evaluarea de risc este una foarte sofisticată și detaliată, deci durează, dar în această perioadă de tranziție Vom uh, crea o listă, listă neobligatorie de uh, substanțe cu posibil risc scăzut. Uh, astfel vom permite statelor membre cel puțin să ofere prioritate proceselor lor de valoare de risc pe bază voluntară și ne vor permite să folosească aceste substanțe uh, identificate pentru gestionarea dăunătorilor, gestionarea integrată a dăunătorilor. Și ați făcut referire la importanța acestor substanțe în ceea ce privește eficacitatea, care este deseori mai scăzută decât cea a pesticidelor sintetice. Organizația Europeană pentru Protecția Plantelor în care, din care nu fac parte doar statele UE, ci și uh, țări din uh, zona Mării Mediterane și țări din estul Europei, pregătește momentul de față noi linii directoare pentru a permite o evaluare uh, a eficacității substanțelor cu nivel scăzut de risc, care va fi disponibilă probabil înainte de sfârșitul anului viitor. S-au pus o serie de întrebări în legătură cu RIFIT. Comisia a hotărât să uh, ca întreaga legislație prin pesticidele să treacă prin procedura refit și nu de fitness check. Nu cred că acest exercițiu va dura 10 ani, cred că se exagerează puțin <laughs> când se spune asta. Exercițiul refit are o foaie de drum uh, care este disponibilă în consultării uh, de către public și uh, dacă se fac observații, le putem integra în foaia de drum. Am notat și dorința de a avea o definiție a produselor de protecție a plantelor biologice. La viitoarea revizuire a legislației uh, se va ține cont de acest lucru. Se va include această definiție pentru că în legislația actuală nu există prevederi de reglementare pentru această categorie de produse pentru protecția plantelor. Sper că v-am explicat clar, deci, că ne ocupăm de acest subiect, uh, lucrăm la el uh, și sperăm să obținem rezultate primul semestru anului viitor, dar principiul de bază rămâne acela că trebuie să facă o evaluare de risc a unei substanțe, fie că e un produs sintetic, fie că e un produs biologic. Deci, produsul trebuie testat, trebuie să facă această evaluare de risc, să treacă de ea și să fie declarată sigură pentru uh, mediu, animale și oameni. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și acum cred că ne putem opri aici. Suspendăm ședința până la ora 17.30, când urmează ultimul punct, schimbul de opinii cu domnul Daniel Calieha Crespo, director general al DG Meniu, privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci reluăm ședința la ora 17.30. Mulțumesc!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 Dear colleagues, dear general Dragi colegi, stimat domnule director general, am așteptat ce am așteptat, acum trebuie să începem. un schimb de opinii cu domnul, domnul Daniel Caieha Crespo, director general la DG Mediu, privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Comisia a adoptat pe 22 noiembrie un pachet de orientări privind punerea în aplicare de către UE de obiectivele de, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest pachet avem trei comunicări, dar poate ar fi mai bine să ascultăm direct prezentarea domnului director general. Mai adaug doar că în această dimineață coordonatorii au hotărât să pregătim un raport de inițiativă pe acest subiect. Mai întâi. Și să continuăm să discutăm subiectul în viitor. Voi da acum cuvântul comisiei. Vom asculta prezentarea dumneavoastră și după aceea vom reacționa la aceasta. Vă rog. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Este o plăcere să mă aflu azi aici, să prezint principalele idei din comunicarea Comisiei privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Doresc să încep prin a aminti că, așa cum știți cu toții, adoptarea în cadrul ONU a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Agenda 2030 în septembrie 2015, a fost o realizare majoră. Acest lucru s-a datorat faptului că pentru prima dată am, avem o viziune globală pentru dezvoltarea durabilă pentru toată lumea. Acest lucru a fost important pentru că toate statele membre ale ONU au sprijinit aceste obiective și un alt motiv pentru care considerăm că a fost o decizie majoră a fost faptul că fost un pachet negociat în parteneriat cu toți actorii. Cu această agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă s-a făcut o schimbare majoră de la obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, care, dintr-o perspectivă a țărilor uh, avansate care lucrau cu țările în curs de dezvoltare, acum avem o agendă de schimbare cu obiective concrete până în 2030. Avem 17 obiective de dezvoltare durabilă, 139 de obiective asociate în toate domeniile politicilor, de la eradicarea sărăciei la securitatea alimentară, de la creștere durabilă și anumite aspecte importante de mediu, cum ar fi calitatea apei, uh, aerului, ecosistemele marine și maritime și terestre și um, eficiența ecologică. Acesta este un angajament politic care necesită să se acționeze. Nu este o, doar o declarație internațională, ci o responsabilitate comună la nivel internațional, dar și la nivel local, național și european. Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important în obținerea acestui acord. De ce? Pentru că Europa s-a angajat pe calea dezvoltării durabile, prin politicile noastre, prin uh, prioritățile noastre și am fost mândri să avem un rol de lider în eforturile pentru obține, făcute pentru a obține acest acord. Și dorim să păstrăm acest rol de lider în domeniul durabilității și de aceea Comisia săptămâna trecută a adoptat ceea ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, pachetul de dezvoltare durabilă. E vorba de trei comunicări. O comunicare privind obiectivele de dezvoltare durabilă, Consensul European pentru Dezvoltare, deci o comunicare în legătură cu acest consens, uh, care este baza politicii noastre de dezvoltare și agenda post-Cotonou, deci în, e vorba de relație cu țările din Africa și din zona Caraibelor și a Pacificului. Aș dori să-mi concentrez intervenția pe comunicarea privind dezvoltarea durabilă, pentru că, deși întregul pachet e, reprezintă o reacție globală și Comisia a considerat că era un lucru bun ca dimensiunea internă și cea externă să se regăsească în același pachet, cred că e foarte important ca eu să abordez princip, următorii pași pentru un viitor european durabil, așa cum am numit acest cadru, pentru a introduce obiectivele de dezvoltare durabilă în obiectivele și legislația Uniunii Europene și în prioritățile Comisiei. Și aș dori să încep prin a spune că punctul de plecare uh, este acela că Europa nu se află într-o situație proastă în, pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă 2030. Politicile europene actuale abordează toate obiectivele de dezvoltare durabilă și suntem într-o poziție bună să continuăm să fim lideri în acest domeniu. Trebuie să spun că Parlamentul European um, are un anumit merit pentru că, grație activității dumneavoastră, eforturilor dumneavoastră, Europa se află într-o poziție mai bună decât am fi fost fără aceste eforturi. Deși am făcut uh, progrese semnificative, mai avem încă multe de făcut. Mult, trebuie făcute multe pentru a ne asigura că vom pune în aplicare ce trebuie făcut în toate domeniile, în mod țintit și dacă nu, chiar dacă suntem mai dezvoltați decât alte regiuni ale lumii, nu vom reuși să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. În această comunicare, Comisia arată calea de urmat în următorii ani. Acesta a fost rezultatul unei munci intense conduse de domnul vicepreședinte Timmermans, care a creat o echipă de proiect la care au participat 20 de comisari pentru a oferi un leadership politic și trebuie să vă amintesc că domnul vicepreședinte Timmermans va continua cu aceeași echipă ca să asigure coerența politică în toate domeniile. Un element important este, bineînțeles, sunt politicile bazate pe dovezi și pentru a ști în ce situație ne aflăm, trebuie să fim capabili să facem ajustările necesare și să răspundem în fața Parlamentului, în fața cetățenilor europeni. Comisia va, va monitoriza uh, progresele spre obiectivele de dezvoltare durabilă în context european și în ceea ce privește parteneriatele noastre internaționale vom uh, raporta despre progresul făcut la nivelul ONU. Dintr-o perspectivă mediului, uh, comunicarea are o dimensiune foarte hotărâtă. Spunem încă de la început că viziunea Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă este o viață demnă pentru toți locuitorii planetei cu prosperitate economică și eficiență, um, pace, incluziune socială și responsabilitate față de mediu. Punerea în, aplicare a acquis european în domeniul mediului rămâne vital pentru durabilitatea pe termen lung. Doresc să Vă spun că este un proces foarte complex, sunt multe obiective de dezvoltare durabilă care abordează foarte multe politici și această comunicare încearcă să includă toate politicile și să vadă care este situația în care ne aflăm în momentul de față pentru a atinge aceste obiective. Și um, când uh, facem această uh, evaluare, observăm că politica acoperă, acoperă o mare parte din obiective și se acordă importanță conservării resurselor naturale și a exploatărilor durabile pentru a atinge alte um, rezultate. Și ca exemplu aici aș dori să dau uh, politica agricolă comună, care trebuie să se concentreze din ce în ce mai mult pe gestionarea durabilă a resurselor și pe acțiunea în domeniul climei, și va trebui să o facă pentru a se atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. La fel, politica comună de pescuit trebuie să aibă obiectivul de a contribui la crearea unor lanțuri alimentare durabile, printr-un pescuit durabil. Politicile de sănătate în Europa va trebui să abordeze din ce în ce mai mult problemele de sănătate legate de mediu și, bineînțeles, economia circulară are obiectivul de a decupla creșterea economică de degrad- și degradarea mediului. Dacă există un fir roșu comun în comunicării, aceasta este importanța uh, promovării durabilității în toate politicile. Acesta este mesajul principal al comunicării și acesta este mesajul pe care domnul vicepreședinte, uh, asupra căruia vicepreședintele Timmermans a insistat. Durabilitatea trebuie să fie principiul călăuzitor în toate activitățile noastre dacă dorim să creăm un viitor pe copiilor noștri al planetei, planetei noastre în avantajul tuturor. Aplicarea agendei ONU 2030 este un angajament comun la care trebuie să contribuim cu toții. În comunicare se recunoaște de asemenea că nu doar Comisia trebuie să facă aceste lucruri și, bineînțeles, trebuie să cooperăm strâns cu Parlamentul și instituțiile europene. Există o responsabilitate a statelor membre aici, în domeniile lor de competență, și se recunoaște și contribuția sectorului privat uh, a firmelor la atingerea obiectivelor de mediu și importanța unui comportament uh, concentrat pe acțiuni concrete pentru a răspunde provocărilor sociale, de mediu și de guvernanță. Un alt element important al comunicării, în legătură cu care se fac eforturi, este chestiunea finanțării durabile, sustenabile. Știți că știu că ați lucrat uh, prin un raport important la acest subiect. Uh, ecologizarea sistemului financiar va fi esențial, finanțarea ecologică, obligațiunile ecologice, finanțarea durabilă, toate pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Cum vom avansa concret? Comisia a notat rezoluția adoptată de Parlamentul European în legătură cu calea de urmat și veți vedea că am urmat uh, direcția arătată de dumneavoastră din multe puncte de vedere. Vom acționa pe două axe. Întâi, activitatea de punere în aplicare a Comisiei pentru obiective de dezvoltare durabilă 2030 trebuie să, să fie plasate în contextul agendei UE 2020. S-a discutat asta, avem acum semestrul european, avem agenția UE 2020, avem al șaptelea plan de acțiune pentru mediu, avem obiective de dezvoltare durabilă 2030. Cum vom asigura coerența între toate aceste procese? Ei bine, mai întâi pentru o reacție imediată, încercând să integrăm obiectivele de dezvoltare durabile, să vedem cum se intră în uh, agenda UE 2020. Apoi trebuie să lansăm eforturile pentru a ne dezvolta o viziune pe termen lung, deci pentru 2000, după 2020. Deci, cele două procese trebuie să se integreze unul cu celălalt și să vor face eforturi în paralel. Și aici intră în joc importanța cadrului financiar multianual după 2020, pentru că Trebuie să reorientăm acest cadru pentru a ne asigura că contribuția bugetului de la bugetul european merge în direcția atingerii obiectivelor UE pe termen lung. Până în aplicare a agendei 2030 este o responsabilitate comună a noastră și trebuie să subliniez cât de important va fi pentru Comisie să primească puncte de vedere, sugestii, propuneri de ameliorarea punerii în aplicare de la dumneavoastră și avem nevoie de Parlamentul European pentru a pune în aplicare aceste inițiative. De asemenea, trebuie ca ă, durabilitatea să fie mai bine conștientizată în statele membre și cu implicarea 20 de comisari am început să facem acest lucru, dar știu că vom put, alături de alte comisii din Parlamentul European veți putea și dumneavoastră să contribuiți. Ne gândim de asemenea, așa cum am spus, că aceasta este o agendă comună um, a cetățenilor, a societății civile, a organizațiilor, a mediului de afaceri. Dorim să le dăm un cuvânt de spus și un rol și de aceea comunicarea propune de asemenea crearea unei platforme uh, pentru diferiții actori interesați. O, pregătirea ei este în curs. Vom organiza o conferință pe 20 decembrie la nivel înalt și după, aceast, după aceasta vom crea platforma. Aș dori să las timp pentru întrebări, pentru că comunic- comunicarea ați primit-o. Doresc să spun doar că această comunicare este doar un punct de plecare, însă nu vă așteptați să găsiți în această comunicare răspunsurile la toate problemele. Ceea ce e important este acțiunea care va urma în urma comunicării. Avem șase elemente foarte importante în comunicare în ceea ce privește procesul. Comisia va um, promova obiectivele de dezvoltare durabilă în politicile sale. Deci, toate politicile noastre existente și cele noi vor trebui să ține cont de, cele, de cei trei piloni ai dezvoltării durabile, preocupările sociale de mediu um, și vom face rapoarte regulate privind punerea în aplicare obiectivul obiectivelor de dezvoltare durabilă, pentru că e important să le monitorizăm, să vedem dacă facem progrese sau nu. Apoi, Vom continua să colaborăm cu partenerii externi pentru că obiectivele de dezvoltare durabilă nu sunt doar uh, o, un obiectiv european, trebuie să dăm dovadă de liber și în cooperarea cu restul lumii. În al patrulea rând dorim să punem în aplicare Agenda 2030 alături de Consiliu și Parlamentul European. Vă dau un exemplu. Unul dintre principalele obiective este producția și consumul durabil. E vorba de pachetul economiei circulare și colaborăm foarte bine la acesta cu Parlamentul European. În al cincilea rând vom avea această platformă uh, multiactor pentru a face schimb de bune practici privind până în aplicare a obiectivelor în diferitele sectoare și, în fine, în paralel, încercăm să promovăm o viziune pe termen și mai lung pentru perioada de după 2020. Uh, știm că este doar un prim pas, mai urmează mulți alții, dar considerăm că cu pachetul de dezvolt- pentru dezvoltare durabilă, Comisia dorește să plaseze economia europeană și globală pe o nouă cale, să ofere o viață mai bună cetățenilor. Cu toții dorim asta. Eu acum aș dori să vă ascult punctele de vedere, reacțiile Știm că Parlamentul are un nivel ridicat de ambiție în legătură cu agenda obiectivul de dezvoltare durabilă 2030. Durabilitatea este o marcă europeană, dar doresc să vă spun de asemenea că am apreciat foarte mult um, sugestiile dumneavoastră, cum putem să ameliorăm procesul, dacă există elemente care, după părerea dumneavoastră, nu sunt suficient de prezente, și unde ați dori ca nivelul ambiției să fie mai ridicat într-un anumit domeniu, în ce domenii, cum putem integra comunitatea de afaceri, cum putem colabora cu celelalte instituții. Sunt lucruri în legătură cu care Comisia lansează acum o dezbatere cu această comunicare. Bineînțeles, vom discuta aceste lucruri și cu statele membre și sunt sigur că vom reuși să demarăm un proces inclusiv și de succes până la urmă în, pentru a face față probabil cea mai importantă provocare și anume să obțin rezultate uh, pentru 2030, pentru că e un lucru vital pentru viitorul cetățenilor și pentru viitorul planetei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor. Doamna Iusuf. Bueno, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. También, eh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului director general pentru prezența în această după-amiază aici pentru a ne explica aceste comunicări. Vreau să felicit Comisia pentru abordarea atât de ambițioasă și pentru stabilirea unor obiective care sunt extrem de importante, după părerea mea. Eu cred că acestea sunt și obiective care pot fi îndeplinite de Europa Există deja o bază cu propunerile din economia circulară privind reducerea nivelului de emisii în uh, sectoarele care nu intră în ETS. Prin urmare, sprijin această propunere, sprijin comunicarea Comisiei și sunt sigură că în această comisie Comisia noastră pentru protecția mediului va reprezenta cel mai bun aliat pentru instituțiile europene. Vreau de asemenea să salut și platforma pe care ne-ați prezentat-o. Cred că este important să avem o platformă care să promoveze aceste obiective. Ultima întrebare pe care ne-ați pus-o este cum să integrăm comunitatea de afaceri eu cred că aceasta se va integra cu adevărat în momentul în care va vedea avantaje pentru dezvoltarea sa economică. Și avantaje există, pentru că atunci când aplicăm măsuri care duc la îmbunătățirea protecției mediului uh, prin tehnologii îmbunătățite, beneficiile se concretizează pentru toată lumea. Ce mă preocupă pe mine și așa să-l întreb pe domnul director general să ne spună care este părerea sa, ține de restul lumii. Noi aici, în Europa, am făcut și facem eforturi foarte mari, uh, cerem eforturi imense tuturor sectoarelor economice, însă în restul lumii există declarații de bune intenții foarte bune dar, la nivel practic, lucrurile nu evaluează în același ritm cu Uniunea Europeană și aceasta este un semnal pentru sectoarele noastre economice, care însă rămân oarecum dezarmate pentru că trebuie să acopere niște costuri foarte mari față de, față de omologilor din alte părți ale lumii care nu se confruntă cu aceste costuri. Și acum avem noul președinte al Statelor Unite care dorește nu doar să renunțe uh, Uh, la, să iasă din uh, convențiile pe care le-a semnat deja, le-au semnat deja Statele Unite, ci și să promoveze o politică foarte restrictivă pe toate aceste subiecte care ne, relevează, ne interesează pe noi. Și aș vrea să știu ce părere aveți, în primul rând, cu privire la modul în care impulsionăm sectorul nostru economic să facă lucruri care nu se fac în alte părți ale lumii și cum credeți că va arăta viitorul cu nou președinte SUA? Mulțumesc! Thank you very much. Now, Mr. Brennan. Um, thank you, Chair. Um, I suppose, uh... Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare legată de schimbările climatice. Ce credeți despre elementele referitoare la dovezile legate de schimbările climatice care riscă să se producă foarte rapid? Poate că ceea ce e valabil azi nu va mai fi valabil peste 15 sau 20 de ani înainte să fiu membru al Parlamentului European. Am lucrat pentru agenții de dezvoltare, o agenție din Regatul Unit și acesta a fost prima din țara respectivă care a lucrat în domeniul schimbărilor climatice. Partenerii cu care colaboram din țările în dezvoltare ne-au spus clar că ei constatau schimbări ale climei. Și acest clima se schimba într-un mod radical, mai ales pentru cei săraci. Prin urmare, um, n-ar trebui ca sărăcia să fie lăsată undeva în trecut, pentru că schimbările climatice um, au un element de perenitate. Care vor fi, prin urmare, schimbările climatice și impactele acestora asupra țărilor în curs de uh, dezvoltare? Vor fi acestea mai sărace decât sunt deja? iar cei care au reușit să depășească pragul sărăciei în ultimii 15-20 de ani riscă să se regăsească în situație de sărăcie? Ar trebui să ținem cont de acest factor. Este un lucru foarte important. trebuie să știm ce vrem să facem, ce propuneri de acțiune avem și apoi pentru silvicultură, atât în cele din nord cât și în cele din sud, uh, este foarte importantă stăpânirea, gestionarea schimbărilor climatice. Este important pentru că o schimbare forestieră este de asemenea necesară pentru a combate schimbările uh, climatice. De asemenea, e valabil și pentru cele din nord și pentru cele din sud, unde trebuie plantate noi păduri, cel puțin puțin acolo unde se poate face acest lucru. Cred că ne dăm seama cu toții cât de important este acest lucru, dar poate nu ne dăm seama de importanța turbăriilor și a zonelor tropicale sau a zonelor umede, atât de din țările din nord cât și din cele din sud, care trebuie conservate, pentru că în anumite regiuni din lume, unde cantitățile de dioxid de carbon depășesc uh, cu mult uh, cele la care ne așteptăm, uh, pot fi um, soluționate prin protejarea cercetarea, păstrarea turbăriilor și a zonelor um, umede. Acesta ne aduce la un nou subiect, cel legat de practicile care se dezvoltă atât în nord cât și în sud, practici care existau acum 50-60 de ani și la care ar trebui să revenim, acelea de a reîmpăduri terenurilor. Este o orientare foarte eficientă și este un avantaj, un avantaj al reîmpăduririi este că ai nevoie de mai puține îngrășăminte. Și, după cum știm cu toții, îngrășămintele depind de combustibilii fosili pentru a putea fi uh, fabricate. Iată, prin urmare, am putea să avem nevoie de mai puține îngrășăminte, atât în cele din nord, cât și în cele din sud și am putea să ne întoarcem la anumite practici care au fost uh, un succes în urmă cu 50-60 de ani. Poate că nu înseamnă neapărat modernitate, dar este o modalitate de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ceea ce ar fi bine pentru toată lumea și ceva ce e bine pentru toată lumea uh, e ceva de care ar trebui să ținem cont. Acestea ar fi domeniile în care Uh, cred eu că am putea găsi concretizări ale propunerilor. Rolul pădurilor trebuie să uh, fie um, luat în considerare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galbat. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Crespo, că sunteți printre noi. Nu vreau să vă um, insulte, dar poate ar fi trebuit să fie domnul Zimmerman aici, pentru că dânsul este șeful de proiect. Acum un an, în cadrul Comisiei ENVI, el a estimat că obiectivul era extrem de important pentru asumarea responsabilităților în calitate de comisar responsabil de durabilitate. Uh, Iată de ce mărturisesc că sunt dezamăgit. Am uh, citit documentele prezentate săptămâna trecută și sunt dezamăgit deoarece obiectivele mileniu, mileniului uh, mi se pare că um, țin cont de un element foarte important, anume că Națiunile Unite au, au stabilit că durabilitatea ar fi o condiție prealabilă pentru a lupta împotriva sărăciei multă lume consideră că fără a combate uh, sărăcia nu putem să combatem nici uh, schimbările climatice uh, și așa mai departe, viața sălbatică, pescuitul. Toate acele elemente pentru care luptăm aici în comisia noastră sunt determinante pentru combaterea sărăciei. Unul dintre mesajele principale ale noastre este că durabilitatea trebuie să fie recunoscută ca un element important pentru o ameliorare a vieții celor șapte miliarde de persoane care trăiesc pe această planetă. Domnul Zimmerman a făcut o promisiune foarte importantă și alții din uh, comisie i s-au asociat. Și anume uh, că obiectivele vor fi uh, transpuse pentru a ne alinia politicile și pentru a garanta durabilitatea acestora. Dar eu voi fi foarte sincer, ceea ce avem astăzi este doar un rezumat a ceea ce facem. Adică e vorba despre niște activități uh, deja terminate, care se înscriu în obiectivele stabilite și nimic mai mult poate faptul că s-a constituit o echipă de 20 de comisari și deja mă întreb care sunt comisarii care nu fac parte din această echipă. Chiar dacă lăsăm uh, deoparte comisarul englez, uh, care nu are nimic de a face cu aceste obiective. Dar uh, lăsând la o parte orice glumă, cred că mai degrabă creăm un circuit Uh, care nu ne ajută să luăm uh, deciziile politice necesare. Să ne gândim la obiectivele 14 și 15 legate de biodiversitate. Viața la nivelul solului. Cum putem fi siguri că uh, vom reuși dacă Comisia nici măcar nu este în stare să hotărască Dacă trebuie să menținem legislația în domeniul biodiversității așa cum este ea acum, directiva Habitat, am trimis o scrisoare domnului Juncker și um, am primit un răspuns destul de dezamăgitor. Așadar, care este autoritatea Comisiei acum când promite aceste schimbări, dacă zi de zi vedem de fapt că în materie de durabilitate, Comisia nu prea are mare lucru de spus și nu face prea multe. Programe au fost foarte ambițioase și comunicările legate de obiective de asemenea. Am uh, văzut un raport foarte critic în legătură cu planul de acțiune din partea cursii de Conturi și am constatat că anumite sectoare nu înregistrează progrese în domeniul uh, um, cheltuielilor uh, legate de mediu și de schimbările climatice. Deci nu văd nimic în viața de zi cu zi. aș mai fi vrut să pun o întrebare domnului Phil Hogan la începutul Cocobu astăzi legate de durabilitate și sistemele matricole, dar el mi-a spus că ar trebui să așteptăm uh, reforma PAC. Peste șapte ani? Nu văd uh, că ar uh, fi prea mare urgența și aceasta chiar că mă dezamăgește. Și, în fine, o sugestie foarte concretă. Am folosit criteriile durabilității în procesul semestrului european și Până la urmă am renunțat uh, la aceste criterii. Ce se va întâmpla? Vom reveni la ele pentru că ele merg tocmai în direcția obiectivelor. Poate că ar fi bine să le reluăm. În ceea ce privește raportul de inițiativă al Parlamentului, el ne va da mai multe detalii, dar cred că, într-adevăr, Comisia trebuie să facă mai multe proiecte, chiar și în direcția discuțiilor cu Națiunile Unite. Mulțumesc! Cred că Comisia are un punct de vedere diferit, spune domnul președinte. Puteți uh, înțelege diferența uh, de opinie între diferitele grupuri din Parlament. De iată de ce vă dau și posibilitatea să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Crespo. Mulțumesc de asemenea tuturor membrilor acestei comisii pentru că noi apreciem dezbaterea și o considerăm foarte utilă. Voi răspunde mai întâi doamnei Ayuso, care a spus că susține comunicarea pe care o consideră ambițioasă și consideră de asemenea că această comisie va fi un aliat bun. Aveți perfectă dreptate. Noi sperăm că această comisie, în cadrul Parlamentului, va putea uh, să contribuie și ea la dezvoltarea durabilă prin acțiunile pe care le întreprinde. Doamna Iuso a întrebat cum poate fi implicată comunitatea șefilor de întreprindere, a directorilor de întreprinderi, pentru că aceștia trebuie să uh, vadă în mediu un avantaj și nu un inconvenient. E adevărat că acesta ar fi o schimbare. Mediul până acum a fost considerat ca un soi de obstacol, dar în prezent întreprinderile care investesc în durabilitate, întreprinderile care uh, prin planurile lor de afaceri integrează uh, latura sau elementul verde în acțiunile lor, sunt cele care creează locuri de muncă și până la urmă ele sunt și cele care obțin cele mai bune rezultate. Din toate aceste motive, Comisia consideră că sectorul privat trebuie să fie asociat și acest lucru este prevăzut de altfel în textul Națiunilor Unite și așa ne-a venit și ideea platformei. Această platformă trebuie să constituie un instrument pentru dialog, un instrument care să asocieze și mai mult sectorul privat astfel încât acesta să poată să-și însușească toate demersurile și să putem avea schimburi legate de bunele practice între diversele sectoare, evident cu participarea statelor membre. La finalul intervenției uh, sale, doamna ius a pus o întrebare foarte importantă. Care este strategia Uniunii Europene față de restul lumii? În uh, aceste trei uh, comunicări uh, există răspunsuri la întrebarea dumneavoastră. Mai întâi, se propune un nou consens european pentru politica de dezvoltare – Aici propunem de asemenea o schimbare fundamentală a agendei 2030 cu punerea accentului pe ideea de parteneriat, de politică de dezvoltare, care uneori a fost calificată drept paternalistă. E bine, de acum dorim ca instituțiile europene și statele membre să acționeze, să lucreze la aspectele transversale ale politicii de dezvoltare, cum ar fi energia durabilă, acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, chestiunile de migrație, de mobilitate, cele legate de egalitatea de gen. Prin urmare, vrem să dăm mai multă credibilitate politicii de dezvoltare, plecând de la anumite analize și strategii comune, dar având și un program și acțiuni comune cu țările în dezvoltare. Aceasta este abordarea noastră pentru consensul uh, respectiv. Unul dintre cele mai importante aspecte este planul de investiții europene pentru exterior. și, de asemenea, ideea unei finanțări pentru dezvoltarea durabilă a țărilor care au nevoie de astfel de investiții. În a doua comunicare a Comisiei este vorba despre de un parteneriat uh, reînnoit cu aceste țări până în anul 2020. Iar abordarea este multilaterală, pentru că Europa este prin definiție multilaterală. Noi considerăm că toate provocările mondiale pot fi privite prin prisma acestei multilateralități și putem să avem o abordare cadru uh, prin preluarea unor, special, uh, unor parteneriate speciale pentru țările APC, uh, ținând cont de specificitățile regionale ale acestora. Iar în ceea ce privește Statele Unite și noul lor președinte ales, aș spune doar că această țară a subscris și ea la obiectivele dezvoltării durabile și, prin urmare, sperăm că vor fi activi în dezvoltarea obiectivelor atât pentru planurile anterioare, cât și uh, în colaborarea cu restul lumii. Uh, cel puțin suntem încrezători. În ceea ce privește celelalte întrebări, aș dori să spun că ați menționat pe bună dreptate importanța schimbărilor climatice. Prin urmare, este vorba despre niște elemente de studiu a acestor schimbări. Obiectivul numărul 13 este acela de a acționa în, în regim de urgență pentru a combate schimbările. Și un mic asterix recunoaște că Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice este instrumentul uh, care uh, poate să ne ajute să um, organizăm această luptă. Ce înseamnă aceasta? Pe de o parte, înseamnă că uh, o să continuăm să aplicăm acordul privind schimbările uh, climatice după acordul istoric de la Paris uh, și cel de la Marrakesh. Evident, va trebui să implementăm obiectivele, să le punem în aplicare, dar aceasta înseamnă și că trebuie să integrăm schimbările climatice în celelalte politici ale noastre. Așadar, Schimbarea climatică ar trebui să fie integrată la nivel european, iar obiectivele noastre sunt uh, ambițioase pentru 2030, reducerea gazelor cu efecte de seră, eficiență energetică, energiile regenerabile, Uh, creșterea uh, procentului acestora, trebuie să consacrăm cel puțin 20% din bugetul Uniunii Europene uh, în această direcție. Toate aceste lucruri au fost convenite și vor fi puse în aplicare în anii următori. Dar există și un alt element despre care cred că ați vorbit și dumneavoastră. Ce o să facem în legătură cu țările în curs de dezvoltare? Pentru că aceștia se confruntă, acestea se confruntă uneori cu situații dramatice în materie de schimbări climatice. Avem acordul de la Paris, avem acest angajament de finanțare în valoare de 100 de miliarde de dolari care vor fi investiți pentru finanțări uh, care sunt menite să ajute țările în curs de dezvoltare. Dar avem și elemente importante uh, care contribuie la aceste acțiuni. Mă gândesc, de exemplu, la politica forestieră. Este obiectivul numărul 15. Vrem să luptăm împotriva deșertificării. Ehm, ne interesează ecosistemele terestre, vrem să punem capăt uh, pierderii, lipsei biodiversității și a degradării habitatelor. În special, pădurile trebuie gestionate într-un mod durabil. Deci trebuie să integrăm în politicile noastre aceste elemente. Și de aceea, strategia noastră de biodiversitate, care a fost uh, implementată și are obiective foarte ambițioase, uh, anume să punem capăt pierderii diversității până în 2020, are un rol foarte important și acesta se aplică și uh, reîmpăduririi, pentru că dacă gestionăm bine problema pădurilor, vom avea un rol determinant. Trebuie să activăm, trebuie să um, facem rapoarte în legătură cu uh, progresele uh, pe uh, acest drum și trebuie să combatem schimbările climatice, repet. Însă, vă asigur, aceste trei puncte sunt menționate în strategie. Uh, I... Domnul Gerbrandi n-a fost prea satisfăcut de această intervenția mea. Îmi pare rău că nu a venit domnul Zimmermans. Va trebui să vă mulțumiți cu bine. În fine, oricum eu pot să vă asigur că Domnul Zimmermans consideră acest subiect foarte important și el este, de fapt, purtătorul de drapel al Comisiei. Ați spus, de asemenea, ceva foarte important și anume că obiectivele sunt importante pentru a combate și sărăcia. Este un mesaj care trebuie, de care trebuie ținut uh, cont. Uh, fauna sălbatică, apa sunt niște elemente cheie pentru acțiunea noastră. Uniunea Europeană ia foarte în serios toate aceste lucruri. O să fim foarte proactivi. Am început acest lucru deja la Cancun, în cadrul COP și în cadrul Convenției privind biodiversitatea. Toată lumea vorbește de schimbări climatice, dar este și reversul medaliei, biodiversitatea. Și avem un cop determinant în săptămânile următoare. Trebuie să obținem un acord cu restul lumii în legătură cu o acțiune uh, cu adevărat hotărâtă. Mainstreamingul în legătură cu biodiversitatea, uh, transversal. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați uh, colaborat cu CITES și ați văzut care este acțiunea Europei pentru prezervarea vieții uh, sălbatice care este dificultatea pe care o avem cu această comunicare. Ați spus că este mai degrabă un rezumat de lucru ceea ce am făcut. Dar aveți dreptate într-o oarecare măsură este un punct de plecare, este un fel de cartografie a situației în care ne aflăm, a politicilor pe care le avem, a legăturilor dintre obiective. E vorba despre aceste 17 obiective, iar inițiativele Comisiei și inițiativele Comisiei, însă aplicarea acestor obiective nu poate fi făcută într-o singură comunicare. Această comunicare nu face decât să definească obiectivele, ne spune unde ne aflăm, care este situația și pentru fiecare dintre aceste obiective vor urma, evident, niște acțiuni. Obiectivele 14 și 15, de exemplu, ați vorbit despre ele și despre Natura 2000. Săptămâna viitoare, colegiul va avea o reuniune specială cu privire la Natura 2000, va fi prezent și domnul Schulz și uh, multe personalități, uh, va avea loc o comunicare, o dezbatere specifică. În ceea ce privește biodiversitatea, trebuie să ne aplicăm propria strategie. Um, vom avea și o comunicare în legătură cu Uniunea Energetică. Avem obiectivul 7 um, legat de un acces la energie pentru toată lumea vom avea nevoie de decizii politice pentru toate aceste obiective. Pentru moment, uh, spunem doar în ce stare, în ce stadiu ne aflăm uh, și apoi uh, vom colabora în continuare pentru a stabili politici legate de economia circulară care să ne ajute și în acest domeniu al, al, al biodiversității. Iar apoi, programul 7, programul cadru numărul 7 este important. Cum va îndeplini el rolul pentru care a fost creat. Am, am dorit să continuăm dezbatele cu Parlamentul pe acest punct pentru a vedea care sunt eventualele dumneavoastră recomandări. Acesta ar fi, uh, deci, uh, um, ceea ce așteptăm, inclusiv pentru procesul semestrului european. Acesta ar trebui să fie un criteriu. Vom um, adopta obiectivele pentru 2030, va trebui ca durabilitatea să fie transversală și vom avea și elementele de durabilitate care vor fi prezente în cadrul semestrului european. Pe scurt, deci, cu privire la comentariile domnului Gebrandi, haideți să vedem dacă putem îmbunătăți elementele comunicării, care, din punctul de vedere, nu sunt suficient de tranșante. Haideți să vedem uh, asupra căror uh, aspecte putem ajunge la un acord și pe fond e foarte important să ne păstrăm nivelul ridicat de ambiții. Probabil că acesta este cea mai importantă provocare pe care UE și comunitatea internațională o au pentru următorii ani și sperăm să putem lucra împreună cu Parlamentul și Comisia MV pe aceste subiecte și cred că avem și posibilitatea să îmbunătățim anumite părți ale comunicării, acolo unde credeți că poate am putea merge un pic mai departe sau chiar și elementele întregului proces, pentru că este foarte important să convenim asupra unui proces care să garanteze coerența cu restul exercițiilor. Așteptăm recomandări, raportul de inițiativă și, sigur, am aprecia dacă această comisie ar colabora și cu alte comisii care vor fi și ele foarte active în ceea ce privește obiectivele milenului. În ceea ce privește cei 8 comisari care nu sunt în echipa de proiect, vă promit că o să verific și poate domnul Timmermans uh, îi va invita să participe astfel încât să avem 28. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru răspuns și mulțumesc pentru prezența astăzi aici. Cred că putem să ne declarăm încheiată reuniunea de astăzi, care a fost una foarte lungă. Am început azi dimineață cu coordonatorii la ora 9 și vom vedea, ne vom vedea data viitoare pe 8 decembrie. Mulțumesc și ne vedem pe 8 decembrie.